Uh, a very good afternoon to everybody. Bună ziua tuturor. Vă rog să luați loc. Sper că sunt uh, suficiente locuri pentru toți vizitatorii. Le urez bun venit tuturor celor care ni s-au alăturat. Am întârziat puțin uh, începerea audierii pentru a vă permite tuturor să intrați în sală. Mai există și o sală adiacentă și salutăm pe cei care ne, ne urmăresc de acolo și uh, îi salutăm de asemenea și pe cei care ne urmăresc pe internet. Audierile de genul acesta sunt de obicei urmărite cu mare interes. Presupun că există o mulțime de persoane direct interesate de acest subiect care ne, ne urmăresc astăzi. Uh, și uh, acestor persoane vreau să le spun că aș dori uh, ca ele să fie incluse în această revizuire pe care o vom uh, discuta astăzi. Sper din tot sufletul că veți continua să păstrați legătura cu noi. Puteți să intrați pe adresa noastră de internet și pe pagina noastră de internet și puteți să ne trimiteți de acolo un e-mail și vă vom trimite un, o copie a unui uh, newsletter pe care, de altfel, toată lumea din sală va primi. Veți uh, putea deveni astfel un prieten al comisiei noastre și vă vom trimite veșnic știri cu privire la activitățile noastre. Programul din după amiaza aceasta este foarte intensă. Îi voi da doamnei raportor Bernadette Vanieu cuvântul mai întâi de toate și mai apoi vom avea două sesiuni. Prima sesiune se va referi la modernizarea uh, cerințelor de formare, accesul parțial la profesiile reglementate și aici vom avea o serie de pre- prezentări urmate de întrebări din partea membrilor Parlamentului și va urma și o a doua sesiune care se, se va referi la cardul profesional. Fiecare dintre vorbitorii noștri va avea 10 minute la, la dispoziție în după amiaza aceasta și dacă mă vedeți agitându-mă vă veți da seama că aș dori să încheiați cât mai curând cu putință. Îmi cer scuze, e drept, timpul e scurt, însă ne dorim ca toată lumea să ia cuvântul și să avem timp și de întrebări și răspunsuri. Cred că acestea sunt singurele anunțuri pe care vreau să le fac astăzi. Acum dați-mi voie să-i dau cuvântul raportoarei noastre, care de asemenea vreau să-i mulțumesc pentru organizarea audierii din după amiaza aceasta. Domnia sa a organizat uh, uh, audierea împreună cu raportorii din umbră și cu uh, secretariatul. Bernadette, ai cuvântul. 5 minutul. Merci, monsieur le président. Eh bien... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Vroiam să vă spun că mă bucur foarte mult că sunteți aici astăzi. Nu prea foarte mulți deputați, însă foarte mult public și uh, cei interesați. Audierea privește reformarea uh, directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale. Este un subiect cheie. Acum, pe perioada de criză economică, atunci când șomajul îi afectează extrem de mult, în special pe tineri care nu mai au perspective pozitive de viitor, este datoria noastră a oamenilor politici să reamintim că Uh, mobilitatea este un drept constatat și menționat în toate tratatele. Că mobilitatea este o șansă dacă este organizată cu uh, securitate juridică. Atât pentru profesioniști cât pentru orice cetățean. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor, raportorilor din umbră, din uh, celelalte grupuri politice pentru că uh, am avut um, o relație extrem de bună în legătură cu audierea actuală. Mulțumesc de asemenea tuturor celor care au acceptat să vină să ne explice uh, punctele care uh, îi interesează. În primul rând, diversitatea sistemului de formare în al doilea rând, problemele care apar în cazul accesului parțial. În al treilea rând, modalitățile și aplicările posibile în crearea unei carte, un, unui cărți profesionale europene pentru a certifica cetățenia europeană. Și aici mă bucur că în a doua uh, sesiune legată de uh, această carte de muncă profesională europeană, aveam impresia că ne gândim prea departe, că suntem prea idealiști. Însă, printre cei care vor interveni în această seară, seară sunt un, câteva persoane care ne vor împărtăși pași extrem de pozitivi înspre această carte de muncă europeană. Domnul președinte Malcolm, îi mulțumim secretariatului Comisiei IMCO și în special domnului Sebastian Van Ock. Sebastian uh, a venit nu de mult timp, uh, însă a dat dovadă de o disponibilitate și de o eficacitate pe care țin să o subliniez aici și îi mulțumesc din inimă. Tocmai am vorbit despre diversitatea europeană în toate punctele fundamentale ale recunoașterii calificărilor. Este de dorit și necesar ca diversitatea, uh, surse de complexitate, dar și de bogăție pentru noi, să fie reprezentată și geografic în Europa. De aceea, în această dupămasă, am uh, dorit să fie reprezentate toate cele patru puncte cardinale europene, nord, sud, est și vest, echilibru între profesiunile sectoriale și cele care țin de regimul general. Sper că vom avea o dupămasă bogată în idei, întrebări, uh, argumente împărtășite, așadar vă urez tuturor o audiere bună, uh, să ascultăm și să dialogăm împreună. Uh, for your introduction. Îți mulțumim, Bernadette, pentru această introducere și îți mulțumim pentru rolul de lider pe care ți l-ai asumat. Trecem acum la prima sesiune. În uh, dosarul dumneavoastră, cu siguranță aveți o biografie a tuturor uh, experților noștri. Nu voi intra în detalii, voi face doar o prezentare foarte scurtă a fiecăruia. Voi prezenta lista oratorilor și mai apoi le voi da cuvântul. Mai întâi de toate, doamna Beata Ciolevca, care este directorul Departamentului pentru Infirmiere și uh, uh, Moașe de la Ministerul Sănătății din Polonia. Mai apoi o avem pe doctorul Sara Schönenmerkers, care este lector la Universitatea din Maastricht domeniul domniei sale de activitate este dreptul. Mai apoi urmează doctorul Zlatko Fas, care este președintele Uniunii Europene a specialiștilor în domeniul medical și mai apoi doctorul Vera Erdman, economist de la Institutul pentru Studii Economice din Köln. Vom începe acum cu doamna Ciolevca, care are 10 minute la dispoziție. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja tylko pragnę... mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate dați-mi voie să vă spun că pronunțarea numelui meu, pronunțarea dumneavoastră a numelui meu a fost aproape perfectă. E momentul să vorbim despre beneficiile care, pe care le va aduce modificarea directivei uh, privind uh, recunoașterea calificărilor profesionale. Prima directivă, care a fost adoptată în 2005, uh, avea drept obiectiv consolidarea pieței comune și stabilirea unui cadru pentru mobilitatea actorilor de pe piață. Actorii de pe piață, bineînțeles, sunt reprezentanții diferitelor profesii. Dumneavoastră spuneați prea bine că reprezint infirmierele și moașele și voi vorbi despre îmbunătățirea mobilității acestui grup ocupațional. Îmbunătățirea și eficiența tuturor beneficiilor pieței comune sunt practic incluse în această directivă. De fapt, faptul că această directivă a fost creată pentru a consolida sistemul de recunoașterii uh, comune a calificărilor și pentru stabilirea libertății de prestare de servicii a fost uh, Bineînțeles, acest a fost, uh, bineînțeles, un proces deosebit de complex. Complexitatea se reflectă și prin faptul că piața este consolidată în 27 de state membre și se referă la peste 800 de profesii reglementate. Practic încercăm acum, prin această modificare, să îmbunătățim situația. Această directivă a intrat în vigoare de 5 ani de zile și experiențele avute până în momentul de față ne arată cât se poate declar că anumite dintre fundamentele acestei directive trebuie să fie adaptate. Ei bine, această modificare este necesară din mai multe motive și raportul Comisiei din 27 octombrie 2011 enumeră toate aceste motive. Motivele, e drept, pot fi generale, dar de asemenea de natură practică. Îmbunătățirea continuă a condițiilor de pe piața unică reprezintă o precondiție în momentul actual pentru îmbunătățirea situației. Și de aici nevoia de a organiza această audiere pe tema modificărilor propuse. Care sunt obiectivele modificării directivei? Trebuie să îmbunătățim libertățile, o, punerea în aplicare a libertăților uh, specifice pieței unice. Un alt obiectiv este eliminarea anumitor deficite existente în sectorul de sănătate, sănătății. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Mai devreme sau mai târziu, uh, cu toții vom avea nevoie de un doctor, de o infirmieră sau o uh, moașă. În caz de accident, uh, ai putea avea nevoie de asistența unui doctor sau unei infirmiere. Prin urmare, libertatea de a avea acces la această profesie în întreaga Europa este deosebit de importantă. Stabilirea recunoașterii calificărilor, scurtarea procedurilor, recunoașterea uh, și uh, libertatea de a profesa aceste meserii în întreaga Europa sunt cu toatele necesare. Și aceste, toate aceste libertăți, toate aceste obiective sunt practic în beneficiul cetățenilor care au nevoie de aceste servicii. Articolul 31, care se referă la cerința de educație de 12 ani, este deosebit de importantă pentru uh, profesia noastră. 12 ani este perioada necesară pentru a putea începe uh, activitatea de infirmiere. Directiva pre- prevede o anumită modificare în această, la, acest, la această prevedere. O, o prevedere care se regăsește de asemenea și în articolul 40, aliniatul 2. Eu consider că aceste modificări sunt valoroase, sunt necesare le pro, ele oferă practic un nivel potrivit de educație care va avea efect asupra calității serviciilor uh, prestate. Schimbarea uh, situației actuale, mai dificilă, este necesară. Uh, este necesară pentru a, a ne oferi posibilitatea de a compara într-adevăr cal- calificările profesionale. Și, bineînțeles, că această perioadă de formare și stabilirea clară a acestei perioade de formare este esențială. Toate aceste prevederi trebuie să fie neapărat implementate în absolut toate statele membre, pentru că sistemul ECTS, adică uh, sistemul de transfer de puncte, este valabil și în acest context. Și uh, folosirea acestui sistem ne oferă posibilitatea uh, recunoașterii reciproce mm, uh, de mai bună uh, calitate, o recunoaștere de mai bună calitate. Urmează mai apoi uh, actele delegate, o altă modificare. Uh, uh, actele delegate în ceea ce privește curriculum vitae al unei moașe. Mai există și datele cu privire la experiența profesională. Aici se menționează perioada de 30 de ani. Această perioadă este deosebit de importantă pentru că, uh, să nu uităm, trebuie să ținem cont de evoluțiile din sectorul de sănătate și uh, dacă e să vorbim tocmai despre acest sector, trebuie să înțelegem faptul că îmbunătățirea tehnologiei uh, specifice este la cel mai înalt nivel. Deci, prin urmare, fiecare moașă trebuie să fie să se pună permanent la, la curent cu ceea ce se întâmplă din punct de vedere tehnologic. Ei bine, important este faptul că toate acestea uh, Doamna vorbitoare este rugată să vorbească mai, mai lent. După cum spuneam, din acest motiv este important ca în momentul în care se creează actele delegate să fie de asemenea consultate și uh, sectoarele profesionale uh, vizate. O altă modificare importantă inclusă în această propunere de modificare a directivei este reprezentată de durata de formare. Perioada de formare. 3 ani Cel puțin 4600 de ore de forma- formare trebuie să fie absolvite. Și această modificare este deosebit de importantă. Este o modificare necesară și ea trebuie să fie interpretată în așa fel încât să ducă la o cât mai bună formare profesională a, a acestor a reprezentanților acestei profesii. Și mai vreau să menționez ceva, ceva care vizează în special Polonia, statul pe care îl reprezint. Este vorba despre recunoașterea calificărilor profesioniștilor polonezi, a infirmierelor și moașelor din Polonia. Polonia a făcut o serie de propuneri în ceea ce privește infirmierele. În parte putem spune însă că aceste propuneri poloneze nu au uh, nu se aliniază neapărat la propunerea de modificare a Comisiei. Mulți dintre colegii mei, multe dintre infirmierele și moașele pe care le cunosc, sunt în esență, mulțumite de sistem așa cum arată el în momentul de față. Dacă va exista o modificare a recunoașterii calificărilor infirmierelor și moașelor poloneze, atunci situația ar trebui să situația rezultată trebuie să fie una chiar mai bună decât în momentul de față. Sper din tot sufletul că Ehm, prezentarea mea nu a fost lipsită de interes pentru dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim la rândul nostru pentru această primă prezentare. Vom trece acum la următoarele trei in, a, prezentări. Mai întâi de toate, doctorul uh, Shen Makers ne va vorbi despre a, profesiile regulate, reglementate parțial. 10 minute aveți ziua, mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici pentru a vă vorbi despre două noi aspecte care sunt incluse acum în uh, propunerea comisiei și anume accesul parțial pe de o parte și pe de altă parte calificările parțiale. După cum știți, acest uh, concepte, aceste concepte sună oarecum asemănător, însă sunt uh, diferite. Atunci când avem de-a face cu calificările parțiale, ne gândim la persoane care nu sunt complet calificate, cum ar fi doctorii, arhitecții, avocații, care nu și-au încheiat încă ucenicia, dar care doresc să uh, facă acest lucru într-o țară gazdă. Conform propunerii comisiei, acest lucru ar trebui să fie în principiu posibil. Atunci când vorbim despre accesul parțial, pe de altă parte, avem de-a face în principiu exemplu, cu uh, profesioniști calificați complet în uh, statul de origine, dar care doresc să își exercite profesia în statul gazdă, cel puțin într-o anumită măsură. Spre exemplu, un avocat specializat în uh, dreptul proprietății, care dorește să uh, își exercită profesia numai în acest domeniu sau un arhitect care este uh, calificat în construcția și designul de poduri, care dorește să aibă de a face cu un alt domeniu în uh, statul gazdă. Propunerea spune că regula generală este că accesul parțial nu este uh, primul resort. Propunerea uh, spune că dacă ești un profesionist în țara A, ar trebui să încerci să fii recunoscut într totul de statul B, bazându-te pe regulile normative care se uh, regăsesc în măsurile compensatorii. Asta înseamnă că dacă diferențele uh, între norme din cele două țări pot fi uh, depășite printr-un test de aptitudine, acest lucru ar trebui să fie făcut. Dacă diferențele sunt, uh, pot fi depășite, atunci uh, prin măsuri compensatorii trebuie făcut acest lucru și calificarea este uh, recunoscută complet există diferențe între educație și formare între cele două țări. Dacă se întâmplă așa, atunci trebuie urmat un program complet și atunci recunoașterea parțială devine validă. Însă, accesul complet nu este garantat. Măsurile compensatorii uh, vin să compenseze și nu să uh, înceapă de la zero. Asta înseamnă că pentru avocați și ingineri diferențele sunt de multe ori foarte mari și de multe ori este nevoie de o formare completă de la zero. În uh, cazul Colegiului de Ingineri, pentru că pe acesta se bazează propunerea comisiei, accesul parțial nu a fost uh, oferite către directivă și ar putea să fie solicitat uh, de către directivă. Refuzul la accesul parțial, conform uh, tribunalului, poate să reprezinte un obstacol uh, la libera circulație de multe ori. S-a spus de multe ori că recunoașterea parțială poate să ducă la mai multă confuzie pentru consumatori și la o fragmentare a piețelor. Așadar, protecția consumatorilor ar putea să reprezinte o justificare pentru a uh, interzice accesul parțial. Justificările de asemenea trebuie să fie proporționale. Asta înseamnă că nu trebuie să existe alte mijloace de a proteja consumatorii decât uh, interzicerea recunoașterii parțiale. Există însă și alte mijloace. Consumatorii pot fi protejați de utilizarea neadecvată a titlurilor și limbilor. În această privință este important ca profesia care este recunoscută parțial să fie exercitată în uh, baza unui titlu obținut în statul gaz, uh, din statul de origine. Deci, uh, licența de practică este pentru un anumit sector de exercițiu, din profesie, pentru un anumit domeniu absolvenții de la, din Franța, Germania, Belgia își pot uh, suplimenta în baza legislației luxemburgheze cunoștințele, ceea ce demonstrează că uh, pe lângă legislație nu este nevoie de alte cunoștințe suplimentare, însă totul depinde de domeniul în care dorește persoana respectivă să-și exercite profesia. În plus, mai există și alte garanții. Așa cum uh, indică propunerea, accesul parțial poate să fie refuzat din uh, motive de interes general dacă este vorba despre un interes general sau o uh, disproporționalitate. Deci fiecare stat membru ar trebui să vadă de ce o profesie este reglementată și dacă accesul parțial este refuzat, trebuie să existe o justificare validă care să susțină transparența. În lumina evoluțiilor demografice, a evoluției de recesiune demografică, uh, această recunoaștere parțială ar, trebui, ar putea să devină necesară. Trebuie așadar să căutăm personal calificat, de exemplu în Germania, mai ales pentru profesia de ingineri și s-ar putea chiar să se caute uh, personal în țările terțe. În primul rând, Trebuie să ne gândim la o recunoaștere completă prin măsuri compensatorii, iar recunoașterea parțială să fie doar o soluție de mâna a doua. În al doilea rând, profesia ar trebui să fie exercitată în baza uh, titlului obținut în uh, țara de origine, iar accesul parțial poate să fie refuzat uh, din motive de interes general. Doresc să spun ceva foarte pe scurt referitor la calificările parțiale. În acest moment, directiva uh, este aplicabilă numai dacă um, vorbim despre o calificare completă. Știm că etapele de calificare sunt guvernate de către legislația națională. Acest lucru înseamnă că guvernele uh, statelor membre vor avea de face cu cerințele uh, pentru stagiile doctorilor sau avocaților, iar directiva nu vorbește despre cum să se obțină o diplomă, acest lucru este la atitudinea statelor membre, ci uh, vorbește despre recunoaștere. Așadar, ar trebui să aveți dreptul să uh, faceți un stagiu și în alt stat membru dacă nu există diferențe substanțiale între prima parte a educației, partea teoretică, uh, între cele două state, statul de origine și statul gazdă. Dacă există diferență, atunci statul gazdă poate să ceară măsuri compensatorii într-o primă etapă. Așadar, uh, autoritățile competente trebuie să, să ia în considerare noi aplicanți, să evalueze calificările și experiențele, fără să um, facă apel la obligații academice. Trebuie, deci, să fie privite uh, calitățile profesionale. Dacă stagiatura este exercitată în uh, statul gazdă, atunci acesta nu poate să refuze din start acest lucru. Și pentru a depăși conflictele și problemele, respectiv uh, pentru a nu se cere prea multe măsuri compensatorii, poate că este nevoie de o orientare centrală și ECCB, care este organizația profesională uh, centralizată pentru avocați, uh, dorește să facă acest lucru la nivel comunitar. Următorul slide. Știm cu toții că avem uh, Convenția de recunoaștere de la Lisabona și procesul de la Bologna, dar studenții știm foarte bine că sunt foarte mobili. De multe ori, studenții nu știu în ce țară doresc să lucreze toate profesiile din Europa au anumite um, lucruri comune. Matematica e matematică, un rinic e un rinic și așa mai departe. Faptul că aceste lucruri nu uh, vor cădea sub incidența acestui, uh, acestei propuneri nu este o chestiune la care să ne putem gândi. Uh, există o etapă de master înainte de intrarea în uh, exercitarea profesiei. Există un sistem național pe care se poate baza, dar trebuie promovată și mobilitatea tinerilor. Responsabilitatea este aici de partea universităților, a statelor membre și asociațiilor profesionale care determină ceea ce trebuie să știe cineva atunci când își începe profesiunea. La Universitatea de la Maastricht uh, se studiază științe juridice și multe universități uh, europene oferă programe cu o diplomă dublă fiscală. Uniunea Europeană poate încuraja statele membre să facă acest lucru. Iar în final, uh, absolvenții au două profesii europene, educație în statul A, stagiatură în statul B și pot lucra în statul C. Vă mulțumesc pentru atenție! Well, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult, uh, doamne Schoenmakers. Ați respectat și dumneavoastră timpul foarte bine. Trecem acum mai departe la domnul doctor Fraz din partea Uniunii, um, președinte al uh, Uniunii Europene a specialiștilor în domeniul medical. 10 minute. Good afternoon to everybody. Bună ziua tuturor și din partea mea aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta poziția Uniunii europene a specialiștilor în medicină în legătură cu această problemă. În ceea ce privește regulamentele, uh, organizația noastră, UEMS, este una dintre cele mai vechi organizații de acest tip, uh, înființată în 1958. Avem membri din 35 state europene și sunt reprezentate 50 de specialități medicale. Aici vedeți baza politicii noastre reglementările medicale sunt în centrul acestor aspecte, certificare și înregistrare, educație, corespund standarde și etică și caracterul potrivit pentru a practica. Avem principiul subsidiarității, organizarea și acordarea îngrijirilor de sănătate aparține uh, fiecărui stat membru. De aceea apar dificultăți de implementare a deciziilor europene la nivel național, de vreme ce sistemele naționale sunt cele prevalente. Cu toții probabil cunoașteți ceea ce prevede directiva actuală din 2005 eh, cu privire la calificările profesionale. Voi reveni la aceste aspecte ulterior pentru a mă referi la diverse aspecte ale acestei recuno- recunoașteri, de la recunoașterea automată la declarația anterioară și la uh, sistemul general. singura cerință este durata de învățământ care apare în anexa directivei. Despre ce este vorba aici? Este vorba de o fază în continuumul educației medicale uh, pe care o înțelegem ca uh, învățare de-a lungul vieții. Este vorba de o licențiere după uh, formarea post-diplomă. Acest stagiu durează 4-6 ani în acest context. Ceea ce susținem, ce propunem noi și ceea ce am dorit să se modifice în uh, directivă, să nu se mai pună accentul pe durată, ci și pe competență. Aici am dorit să introducem conceptul de competență care apare la articolul 49a propus, susținem că formarea de specialitate nu poate să dureze mai puțin de 5 ani, trebuie să uh, fie corespunzătoare cu sistemul ECTS sau alt sistem comparabil. Am dorit să susținem revizuirea denumirii specialităților medicale și, pentru a, și am dorit să susținem apariția a noi specialități cu, uh, în clauzele pentru competențe particulare. Deja acest lucru a fost menționat în cel de-al patrulea raport al Comitetului Consultativ în ceea ce privește uh, formarea medicală. Este un document oficial al Comisiei Europene, document care, din păcate, nu a fost niciodată implementat, însă datează din 1997, deci de aproape 15 ani. Cum vedem această formare bazată pe competențe sau recunoașterea calificărilor? considerăm competențele specialiștilor medicali nu doar de a ști să examineze și să trateze un pacient, ci a, că acestea țin de aptitudinile de comunicare și de autoreflexie. Există o serie de alternative. Vă voi prezenta două opțiuni Prima ar fi in, introducerea unui uh, cadru comun pen, și pentru doctori bazat pe o evaluare a competențelor în trei faze pe uh, cunoaștere, aptitudini practice și profesionalism. Uh, totul terminându-se cu acordarea diplomei. Cum se pot uh, armoniza aceste uh, calificări. Există o serie de condiții, însă cele mai uh, importante sunt uh, adoptarea programelor armonizate UEMS. Statele membre trebuie să transpună aceste programe în sistemele naționale. În multe cazuri acest lucru s-a întâmplat deja pentru a ne asigura că toți specialiștii medicali au aceleași competențe de bază. Acest lucru a fost uh, propus deja în uh, fazele proiectului. Pentru a vorbi despre această alternativă, ar putea fi un nou sistem voluntar european un uh, al 29-lea regim voluntar. Aici subliniem că este vorba de un, o suplimentare și nu o înlocuire a regimurilor naționale, naționale existente. Aici, aici uh, se pot introduce acreditări și recunoașteri automate. Cealaltă alternativă este să se introducă teste comune pentru, și pentru doctor. Acest lucru înseamnă, uh, asta vreau să spun prin evaluări la formarea comună. Avem aici un exemplu de la un eveniment uh, 25 aniversare a diplomei europene de în anesteziologie. Vedeți că deja există foarte mulți specialiști europeni care iau acest test comun. De ce? Pentru că pacienții își doresc acest lucru. Aici avem o declarație de la o serie de organizații ale pacienților și organizații pentru drepturile consumatorilor care spun că certificarea Uh, profesională nu trebuie să fie compromisă în numele pieței unice. Înțelegem că mobilitatea este o calitate. În încheiere, ați văzut această schemă la început, așadar, o nouă directivă pentru calificările profesionale, care va fi elaborată uh, în acest an, am dorit să actualizeze cerințele de formare și să introducă un cadru comun de formare și teste. Se va extinde această abordare ambelor uh, domenii sau mai degrabă să nu întrerupem recunoașterea automată, ceea ce uh, se înțelege greșit uneori. Am dorit să extindem recunoașterea automată și să simplificăm întregul proces. Vă mulțumesc! Uh, vă mulțumesc foarte mult și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Uh, thank you very much indeed. Mulțumim foarte mult. O notă pentru cei care ne urmăresc pe internet. Uh, nu avem tehnologia pentru a putea arăta și imaginea video și slide-urile, însă aceste prezentări PowerPoint vor fi disponibile ulterior. Oricum, uh, și aceste prezentări disponibile și tuturor participanților. Următoarea vorbitoare este doamna dr. Vera Erdman, lector la Institutul de Cercetări Economice din Köln, care ne va vorbi despre modernizarea cerințelor minime de formare, după care eurodeputații vor putea pune întrebări. Dacă doriți să fiți pe listă, îmi imaginez că raportorii din umbră doresc să intervină, însă orice, oricine altcineva să îmi semnaleze acest lucru, dacă dorește să intervină. Pot să încep fără prezentare. Möglichkeit heute hier zu Vă mulțumesc că îmi dați ocazia de a vorbi în fața dumneavoastră astăzi. Vreau să vorbesc despre sistemul formării duale din uh, Germania, pentru că acest uh, sistem va fi puternic uh, modificat în urma aplicării acestei propuneri de directivă. Vreau să vă explic însă sistemul existent în Germania în momentul de față. Acest program de formare dublă înseamnă că există o formare paralelă în uh, școli, pe de o parte, și în companii, pe de altă parte. Deci școlile oferă cunoștințele generale care vizează profesia și uh, în cadrul companiei sunt transmise doritorilor toate informațiile de natură practică. Bineînțeles că există curicule cât se poate declare pentru fiecare profesie în parte. Acest, acest sistem este unul specific Germaniei, este al, rare ori aplicat în Uniunea Europeană. Acest sistem are atrage tinerii din Germania. În 2010, peste 5.000 de tineri au uh, au cerut să fie incluși în acest sistem în, în dual în Germania. Însă există și profesii în care partea de uh, Eh, educație școlară nu este neapărat eh, necesară. Prin urmare, există foarte mulți copii care se, eh, ajung să fie incluși în, acești, în acest sistem, care nu au pregătire, nu au o diplomă, pur și simplu. Deci doar 4% din, dintre doritori aveau o diplomă în anul 2010, dintre cei care s-au inclus în acest sistem majoritatea celor care încep acest sistem o au însă cel puțin 10 ani de școală în spatele uh, lor. Deci 2 din 5 uh, tineri. Dacă comparăm această grupă cu uh, cei care abandonează școala, ne dăm seama că cei care au cel puțin 10 ani de uh, școală în spatele lor sunt uh, cei mai numeroși care se implică în acest sistem. 40% din toate companiile germane sunt implicate la rândul lor în acest sistem. De cele mai multe ori, cei angajați la finalul uh, acestui tip de pregătire sunt uh, angajați la finele uh, acestor, uh, acestui, acestor programe. 45% dintre companiile active au diferite acorduri uh, încheiate cu uh, diferite școli și preiau mulți copii care au cel puțin 9 ani de școală în spatele lor. Acest sistem încearcă practic să includă pe piața forței de muncă acele persoane care nu au diplome, în esență. Mă refer în esență la cei care nu au absolut niciun fel de, de uh, diplomă sau la tinerii care suferă de un handicap. În... Iar acești uh, tineri sunt uh, preluați de cel puțin 13% dintre companiile implicate în acest uh, sistem al nostru. Integrarea copiilor în acest sistem duce practic la scăderea ratului, ratei șomajului între tinerii germani. Acest sistem, practic, duce la scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor în uh, Germania. Vedeți pe slide că circa 8% dintre tinerii cu o vârstă de 15 până la 24 uh, de ani în Germania sunt uh, șomeri. Și să ne gândim la o comparație cu celelalte state membre. În Spania, spre exemplu, fiecare al doilea această grupă de vârstă este șomer. Acest sistem dual duce în Germania la aducerea copiilor uh, care nu au diplome în, pe piața forței de muncă. Tocmai de aceea acest sistem are o importanță deosebită pentru Germania. Cu toate acestea, în momentul de față, în Germania ne confruntăm cu o altă problemă și anume există un deficite de persoane calificate în multe dintre profesii. Asta datorită tendințelor demografice și știți prea bine că în Germania există mai mulți bătrâni decât tineri și această situație duce la probleme pe piața forței de muncă. Nouă, nouă profesii sunt uh, care presupun o educație academică sunt uh, afectate de acest, uh, această lipsă de forță de muncă și 59 de profesii care sunt uh, uh, incluse în sistemul nostru dual. În sistemul dual sunt implicate în special toate um, profesiile care țin de domeniul tehnic, mă refer la tehnicieni, um, ingineri, etc. și de asemenea mai Există, bineînțeles, un sistem care este afectat în, în Germania și anume sistemul uh, sănătății. Există prea puțini uh, doctori în Germania și, de asemenea, prea puține infirmiere și moașe. Asta înseamnă că formarea unor, perso per unor uh, persoane calificate pentru aceste domenii este foarte importantă. Printre profesiile afectate spuneam că se numără și infirmierele și moașele care ar fi afectate de o creștere a cerințelor minime. Se spunea că ar trebui să se treacă de la 10 la 12 ani de educație uh, pentru persoanele care sunt incluse în această, aceste profesii. Însă această nouă cerință a directivei ar crea mari probleme în Germania pentru că sistemul dual presupune 10 ani de educație pentru persoanele uh, care se califică pentru, ca infirmiere sau uh, moașe. Deci există în continuare probleme care ar putea, care există și care ar putea fi în continuare potențate de noile modificări per ansamblu, după cum vă spuneam, această modificare generează mari probleme pentru economia Germani- Germaniei. Modernizarea cerințelor minime este de salutat în cazul în care va avea loc, pentru că e nevoie, practic, de adaptare. Pentru Germania, pornind de la sistemul dual de calificare profesionale, există o serie de urmări ce trebuie să fie luate în considerare, pentru că Germania este deosebită uh, Uh, în comparație cu celelalte state membre. Sistemul nostru dual le permite tinerilor accesul la anumite profesii de care sunt direct interesați. În special în cazul uh, profesiilor ce țin de sectorul uh, medical, e nevoie de anumite competențe sociale și de empatie care sunt abilități uh, Uh, native, abilități uh, native care pot fi uh, dovedite de persoane care nu au uh, studiat neapărat 12 ani, ci au uh, studiat 10 uh, ani. Deci, iată, această creștere a pragului reprezintă o problemă. Spuneam de asemenea că în Germania există multe deficite profesionale și în cazul profesiilor care vor fi direct afectate de modificarea cerințelor minime. Să ținem cont de, număr, de faptul că numărul de tineri din Germania scade. Deci, prin urmare, pe viitor, cu siguranță ne vom confrunta cu probleme. Creșterea cerințelor minime va duce pe viitor la uh, acutizarea problemelor chiar în momentul de față. Deci, în loc de o creștere a cerințelor minime, ar trebui să încercăm să, a, să câștigăm, să aducem alături de noi toate talentele pe care le avem uh, în sânul populației. Creșterea cerințelor minime este pusă, este egalizată cu o creștere a calității. Uh, a calității serviciilor prestate. Din punctul nostru de vedere, în Germania există o serie de standarde care trebuie să fie respectate conform legislației germane. Deci, în Germania, sistemul este cât se poate de calitativ, chiar dacă există profesii pentru care doar 10 ani de educație sunt suficienți. Deci, vedeți că, din punctul nostru de vedere, modificarea cerințelor minime nu este neapărat potrivită pentru sistemul dual uh, existent în Germania. Vă mulțumesc foarte mult! Le mulțumim tuturor vorbitorilor noștri. Vreau să îi mulțumesc tehnicianului pentru că s-a asigurat că și slide-urile pot fi vizionate pe internet. Avem doar 20 de minute la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri, pentru întrebări, de fapt. Uh, sper că colegii vor respecta timpul de vorbire alocat. Aș dori să vă restrângeți la un minut. Deci, prin urmare, vreau să văd cine vrea să ia cuvântul doamna Le Grip mai întâi de toate, raportor din umbră, domnul Bușoi de asemenea, doamna Turnon, dorea și ea să... Doamna Weisgerber, care este raportor pentru Envi, și de asemenea doamna Weiler vor să intervină. Doamna Turunen și doamna Gerbhardt. Doamna Le Grip. Un minut. One minute. We'll give you a clock just to help you. Merci, Monsieur le Président. Euh, je voulais tout d'abord remercier. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc în acest moment uh, experților care s-au exprimat, care fiecare și-a adus contribuția uh, foarte precisă și interesantă la temele discutate de noi o întrebare și un comentariu. O întrebare în legătură cu accesul parțial. Nu ascund faptul că este dificil să de- definim foarte clar accesul parțial. Uh, avem rezerve și reticențe în legătură cu aceste profesiuni, în special profesiunile legate de sănătate, unde se aplică accesul parțial. Um, vreau să îi întreb pe intervenienți eh, ce părere au în legătură cu accesul parțial aplicat profesiilor de sănătate. În plus, mi s-a părut eh, că eh, prezentările au fost foarte importante acum când încercăm cu toții să găsim Uh, locuri de muncă și luptăm împotriva șomajului tinerilor. De aceea, ultima prezentare mi s-a părut foarte interesantă pentru că a vorbit despre beneficiile unui sistem profesional de învățământ care uh, și de ucenicie care are rezultate foarte bune. Mulțumesc, domnule Bușoi. Ok, I'll do it very quickly, less than... Foarte rapid, mai puțin de două, două minute. Este foarte bine că purtăm această dezbatere pe un dosar care va avea un impact semnificativ asupra cetățenilor europeni. Trebuie să mai rezolvăm uh, problema care ține de validarea tacită a acestei cărți de mm, europene. De asemenea, este bine că menționăm, discutăm și cerințele legate de timpul minim. Nu este suficient să se învețe trei ani, trebuie să vedem ce se învață în acest în această perioadă și să existe o armonizare. Uh, am o, câteva întrebări. Prima întrebare. Cum văd implicarea actorilor implicați, asociațiile, asociațiile lor și așa mai departe, în dezbaterea ulterioară legislației și actelor delegate, pentru că aceasta este singura soluție de flexibilitate pentru a uh, lăsa acest uh, cadru minim de formare prin acte delegate, însă prin implicarea actorilor interesați cu apro- aprobarea și consimțământul lor. O altă întrebare este legată într-un fel de timpul minim de învățământ, însă aș dori să o întreb pe reprezentanta asistentelor din Polonia care este soluția în ceea ce privește competențele lingvistice, teste, uh, și pentru că în profesiile medicale aceste aptitudini lingvistice sunt foarte importante și trebuie să ne asigurăm că uh, aceste aptitudini lingvistice există și că nu vor afecta pacienții. Cum ne asigurăm că personalul deține uh, cunoștințele lingvistice necesare? Cred, doamna Turunen, urmați dumneavoastră. That I also pass. Și dacă sunteți de acord, uh, voi da și eu cuvântul unui colegului meu care a fost aici prezent tot timpul, dar aș dori să o întreb pe doamna doctor Vera Edman un lucru. Știu că sistemul uh, dual funcționează foarte bine, îl avem și noi în Danemarca, există în Austria și la Oslo și, uh, sigur, uh, este un sistem de succes, sunt de acord cu ceea ce ați spus. Însă doresc să vă adresez o întrebare pentru a fi cât mai operativi. Uh, aveți uh, vreo idee cum să facem să respectăm acest uh, sistem și să construim și un standard de cerințe minime la nivel european? Pentru că dacă soluția este să nu se solicite uh, perioade mai lungi înainte de intrarea în uh, sistemul de educație, de formare, cum s-ar putea proceda la nivel național și în același timp la nivel european? Aș dori să adaug și eu un lucru. Ați uh, vorbit despre accesul parțial în ceea ce privește um, uh, profesiunile în domeniul medical. Pe mine mă interesează cum stau lucrurile și în ceea ce privește meserile din uh, sfera uh, securității. Doresc să dau cuvântul acum doamnei Vasco, care este raportor uh, din partea Envy. Însă, înainte, aș vrea să știu dacă mai sunt și alți uh, doritori care vor să ia cuvântul. Mrs. Gephardt, Mr. Schwab, and I'm going to invite Mrs. Vanier just to close the round of questions shortly. And Mrs. a very short one as well, because we should run. All right. Vă rog, intervenții foarte scurte. Doamna Vasco, un minut, vă rog. Da, aș dori să ne mulțumesc tuturor uh, celor care au contribuit, pentru că intervențiile au fost foarte utile. De asemenea, s-au numit și câteva cifre care au fost noi pentru mine uh, din discursul doamnei Erdman și în ceea ce privește uh, beneficiile sistemului dual și șomajul în rândul tinerilor. Cred că um, aceasta este o chestiune importantă pentru noi toți, iar succesul 8,2% în Germania uh, vorbește de la sine. De aceea, pentru mine este foarte important să ajungem la o armonizare. O armonizare care nu duce la faptul că aceste sisteme uh, devin problematice. Sper că acesta va fi numitorul comun asupra căruia să cădem în final de acord. Trebuie să ne asigurăm că comparabilitatea este dificilă în multe zone. Doresc să mă refer și la un alt aspect și anume că există mari diferențe în ceea ce privește educația și numărul de ani. Există de asemenea perioade de vacanță diferite, există obligația de a fi în sistemul educațional ca timp care este diferită. Um, de asemenea, vârsta la care se începe școala este diferită. La Luxemburg 4 ani, în alte țări 7 ani. Deci toate aceste chestiuni sunt, dife- sunt dificil de comparat, pentru că practic comparăm mere cu pere. Și doresc să mai adaug un lucru. Background-ul, sigur, avem deja recunoașterea reciprocă și Ideea este că cerințele au crescut, dar și în ceea ce privește competențele există diferențe mari pentru că acestea sunt reglementate la nivelul statului membru. Avem state membre în care uh, asistentele pot să scrie rețete și să pună diagnostice, ceea ce este diferit în alte state membre. Deci nu putem să spunem că cerințele sunt aceleași peste tot, respectiv au crescut la fel peste tot, pentru că diferențele sunt foarte mari. Și iată, interesele sunt diferite. Avem piața internă, recunoaștere pe de o parte și pe de altă parte cu educația, vor, care ține de competența statelor, ne aflăm într-o altă zonă. De aceea este dificil să intrăm în detalii și trebuie să găsim o soluție care să promoveze în continuare aceste sisteme duale și să le prezerveze. Mă interesează uh, să adresez o întrebare reprezentantei din Polonia, doamnei Kolevska, care uh, este de părere că această sporire este pozitivă. Um, ceea ce a spus domnul Bușo este de asemenea important. Trebuie să punem accentul și pe calitatea formării, pentru că până la urmă acesta este obiectivul acestei directive. Și mă întreb dacă calitatea formării va fi îmbunătățită, dacă uh, prescurtăm această uh, perioadă de educație în școală. Pentru că, sigur, formarea este importantă, dar uh, ce rezolvăm prin perioada de formare în școală? Mulțumesc! Um, a fost o intervenție destul de lungă. Vă rog frumos să respectați uh, timpul de un minut, doamna Weiler. Da, în primul rând, uh, doresc să pun un strop de apă în vin. Sigur, din uh, perspectivă europeană, sistemul dual german este unul foarte bun, dar trebuie să fim sinceri. Și sistemul acesta dual trebuie să mai fie îmbunătățit. Și trebuie să ne gândim la deficitul de forță de muncă care există acum la noi. Nu degeaba avem tot felul de măsuri de pregătire profesională în care implicăm tineri pentru a putea să le oferim formări corespunzătoare. Iar partidul meu, 5-6 ani, a solicitat uh, sporirea numărului de uh, locuri de formare pentru că nu erau suficiente persoane calificate. Deci nici sistemul ăsta nu funcționează atât de bine. Pe de altă parte, nu toate meseriile din domeniul medical sunt încadrate în sistemul dual. Pentru că dacă ar fi așa, lucrurile ar fi mai simple. Dar situația Germaniei este în acest context și mai complicată, pentru că nu toate aceste meserii sunt incluse aici. Pe de altă parte, Austria. Îmi pare rău că nu este nimeni din Austria aici, pentru că în Austria ca și în Luxemburg, există sisteme asemănătoare structural și uh, noi suntem pe cale de a modifica nivelul european acum și aș vrea să știu cum fac austriecii acest lucru pentru că poate putem învăța de la ei. Penultimul punct Mă gândesc aici nu numai la mm, libera circulație și la uh, deficitul de forță de muncă. Noi această legislație trebuie să o discutăm și în alt context, și anume pentru a face mai atractive meseriile. Pentru că dacă vorbiți cu asistente sau îngrijitori, știți, infirmiere, știți foarte bine că aceste meserii nu sunt neapărat atractive nici în ceea ce privește condițiile de muncă, nici în ceea ce privește salarizarea. Deci trebuie să le facem mai atrăgătoare pentru a uh, determina mai mulți tineri să exercita această profesie. De aceea ar trebui să ne străduim și pe această direcție. Trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri și să modificăm ceva. Și doresc să adresez o întrebare expertei din Köln, doamne care a vorbit în limba engleză. Nu, a vorbit în germană, cred că am ascultat eu canalul greșit. Dar uh, s-a auzit foarte bine și în engleză. Ați vorbit despre faptul că statele membre au dreptul la accesul parțial sau la recunoașterea parțială să uh, refuze exercitarea profesiei în statul membru. Și a spus că trebuie să existe niște linii directoare pentru ca aceste lucruri să nu fie extinse prea mult. Mie această chestiune mi se pare oarecum controversată și aș vrea să știu cum am putea să limităm acest lucru astfel încât să nu existe state membre care să uh, reglementeze acest lucru în uh, mod extensiv, ci să ne gândim și la cei afectați, la cetățenii care vor să lucreze în altă parte și care să uh, beneficieze de o securitate juridică. I Mulțumesc! Doresc să le amintesc colegilor că avem doar două ore și jumătate și vrem și timp pentru răspunsuri. Știu că este un subiect de mare interes. Doamne gaz. vă rog și rog și pe ceilalți oratori să respecte timpul. O întrebare 30 de secunde. Nu trebuie să facem uh, un, să vorbim uh, două minute și apoi să adresăm o întrebare, ci să adresăm doar o întrebare de 30 de secunde. Doamna Țurinen, 30 de secunde. O întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Pe mine mă interesează ce facem pentru a spori mobilitatea și pentru a profita de acele persoane care pot uh, acoperi anumite nevoi în alte țări. Pentru că noi trăim într-o perioadă în care învățarea pe întregul parcurs al vieții joacă un rol foarte important și avem nevoie de mobilitate, vrem ca oamenii să se deplaseze în Europa. Știm că sunt puține persoane care pot îndeplini anumite sarcini, respectiv uh, anumite servicii și care sunt dispuse să se mute spre alte țări. Ce fac uh, aceste țări pentru a și adapta nevoile și pentru a-i primi pe cei care sunt uh, disponibili? Doamna Gebhardt, mulțumesc, domnule președinte. Voi adresa, nu voi adresa întrebarea mea referitoare la infirmiere și moașe, pentru că au fost adresate destule întrebări referitoare la acest domeniu, dar mai am o întrebare. Aceasta se uh, referă la recunoașterea parțială, pentru că este tot o întrebare foarte importantă și în uh, această propunere au fost abordați și menționați și arhitecții. Și am o întrebare pe care o adresez în numele um, arhitecților peisagiști. Un, se referă la niște arhitecți care uh, doresc să lucreze în Spania, dar nu fac acest lucru. Poate că și aceasta este o meserie care ar, fi put- ar putea fi preluată aici. Este o întrebare adresată comisiei, însă acestea sunt întrebările reale cu ca- uh, și problemele reale cu care ne confruntăm. Exact. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Dau cuvântul domnului Schwab. Întrebarea mea se adresează domnului Fras. Pe de o parte, vorbim despre competența statelor membre pentru conținuturile educaționale, dorim ca ele să fie răspunzătoare, pe de altă parte, uh, împreună cu Consiliul uh, European, dorim ca uh, sistemele educaționale să fie cât mai transparente și mobilitatea să fie sporită. De aceea, întrebarea mea, avem deja niște directive și aș vrea să știu la implementarea directivelor deja existente. Nu există um, tergiversări, nu ar putea să compensăm aceste tergiversări uh, cu conținuturile actuale. Doamna Prendegast, știți că am lucrat și eu ca infirmieră și um, asistentă pentru 23 de ani de zile și știu foarte bine despre ce este vorba aici, iar uh, eu sunt îngrijorată în ceea ce privește recunoașterea standardelor educaționale. Mă întreb dacă înregistrarea care este făcută în statul de origine și nu este recunoscută în statul gazdă, uh, nu ar trebui uh, să fie totuși recunoscută și cum s-ar putea proceda? Mă întreb care sunt standardele în ceea ce privește recunoașterea, în ceea ce privește acest domeniu al asistentelor, recunoașterea competențelor diferite. Mulțumesc. Eh, muchas gracias, muchas gracias, presidente. Rápidamente. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât se poate de succintă în formularea întrebării. Ce, ce este de interes atunci când vorbim despre șomajul în rândul tinerilor este modul în care putem să ne asigurăm că calificările sunt recunoscute. Avem o generație tânără, bine calificată, dar și șomeră în același timp și încercăm să le oferim accesul către cariere, cariere tehnice, uh, cariere unde avem nevoie de oameni să lucreze. S-a spus că în Regatul Unit există o mare problemă în acest domeniu. Dacă este să vedem CV-urile care trebuie să existe astfel încât să se obțină o calificare în Regatul Unit, uh, cred că ar fi bine ca același uh, curriculum să se aplice peste tot în Europa. Breach. Doamna Vaniros a fost de acord să își păstreze întrebarea pentru sfârșit. Doamna Hans și apoi aș vrea să atrag atenția um, experților noștri că le voi da câte două minute fiecăruia să răspundă. Este tot ceea ce pot să fac și voi începe cu doamna Cealevska. Nu, doamna Hensley, în primul rând. Așadar, 30 de secunde, doamna Hensley. Mulțumesc, Malcolm încercăm, uh, încerc să formulez întrebarea mea în 30 de secunde. Întrebarea mea se referă la scopul unei definiții al uh, culturii generale, al unei educații uh, generale. Ar putea să reiasă o definiție din uh, toate acestea și apoi ar trebui să ne întrebăm care ar fi partea uh, care, pentru care ar fi răspunzătoare Uniunea Europeană, respectiv pentru care parte ar fi răspunzătoare statul membru. Mulțumesc că da, ai uh, respectat cele 30 secunde. Fiecare expert va avea două minute pentru a răspunde, pentru a putea face și niște uh, observații de uh, încheiere. Doamna Celevska. Am posibilitatea odpowiedzi. Mulțumesc. Mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a răspunde la aceste întrebări. Mi-am uh, notat întrebările care mi-au fost adresate mie. Una dintre ele se refera la uh, cerințele lingvistice. Sigur că dacă vrei să fii asistentă sau moașă într-o altă țară, cunoștințele de limbă sunt absolut necesare, pentru că contactul cu pacientul și tot ce are de face cu siguranța persoanei respective um, este uh, în competența asistenței, respectiv a moașei. Deci, întreaga activitate este uh, practic influențată de nivelul de cunoștințe lingvistice. În ceea ce privește directiva și ceea ce cuprinde ea, în primul rând, se pornește de la necesarul fiecarei persoane într-o anumită meserie și în ceea ce privește cunoștințele lingvistice. Pe de altă parte, nu poate să existe uh, vreo discriminare din uh, motive lingvistice. Asta înseamnă că accesul către o profesie nu poate să fie refuzat dacă nu există cunoștințe lingvistice suficiente. Cred că soluția, așa cum este ea prezentată în directivă în acest moment, este clară pentru toată lumea, este relativ transparentă și cred că, um, din interes personal și dacă cineva este bine pregătit, nu va exercita o profesie într-o anumită branșă fără să beneficieze de cunoștințele lingvistice corespunzătoare. Cam atât referitor la limbile străine. În ceea ce privește competențele, respectiv uh, un uh, CV comun, dacă este să privim modificările aduse de directivă, acest uh, domeniu este uh, prevăzut pentru actele delegate. Deci trebuie să fie prezentate mai multe detalii în ceea ce privește formarea și apare posibilitatea de a compensa diferențele în ceea ce privește formarea și în felul acesta să se ajungă la același nivel de calificare. S-a prezentat exemplul diverselor calificări al asistentelor din diversele state membre, însă exemplele ar trebui să fie selectate cu precauție. Dacă spunem că în anumite state membre o asistentă poate să prescrie rețete, atunci trebuie să ne întrebăm dacă această competență este o consecință a formării asistentei respective sau este rezultatul unei uh, formări suplimentare de specialitate a asistentei respective. Trebuie să facem diferența în mod cât se poate de clar. De multe ori, există competențe suplimentare ca rezultat al unor formări de specialitate suplimentare. De aceea nu putem să comparăm decât mere cu mere, nu mere cu pere. Îmi cer scuze, trebuie să vă întrerup. Ne-ați furnizat multe informații utile și acum urmează uh, Dr. Makers. Ai... Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Vreau să subliniez în primul rând că Recunoașterea parțială nu este un subiect util, ușor, nu va fi niciodată un subiect ușor, motivul pentru care este atât de dificil este că uh, în momentul de față se lucrează de la caz la caz. Așadar, nu putem să uh, avem un cadru general, un cadru care să se aplice fiecarei profesiuni, în sectorul sănătății sau securității, însă poate exista o, o cale comună de abordare. Trebuie să ne asigurăm că nu vor avea loc abuzuri. Cum facem acest lucru? În primul rând, dacă recunoaștem pe cineva doar parțial, atunci trebuie să motivăm acest lucru, trebuie să spunem de ce este o recunoaștere parțială, pentru că, după cum am spus, primul pas este recunoașterea deplină. Dacă nu permiți măsuri compensatorii, trebuie să explici acest lucru. Această cerință trebuie să fie de asemenea proporțională. Asta înseamnă că trebuie să fie necesar uh, remarca doamnei Hansic a fost foarte interesantă în acest sens pentru că, după cum v-am mai spus, nu avem nicio putere la nivel european de a armoniza fiecare aspect, însă Uniunea Europeană există și poate să susțină uh, statele membre atunci când examinează aceste aspecte comune pe care fiecare le are, fiecare profesie le are deja avem aspecte comune și cred că uh, subiectele generale pot fi generale și pot uh, apărea doar când vorbim despre recunoașterea parțială a anumitor specialități. Doar în asemenea cazuri se va folosi recunoașterea parțială. Yeah, so, <clears throat> basically I... Am luat notă de două întrebări adresate mie. Prima legată de implementarea cadrului comun de formare propus. Aici, bineînțeles, sunt de acord că toți eh, actorii la nivel internațional trebuie să fie implicați. Am dorit să solicităm o consultare formală în legătură cu utilizarea actelor delegate pentru actualizarea acestor eh, competențe de formare suntem dispuși să participăm la o, un asemenea comitet de experți pentru că există o serie de aspecte care trebuie să fie discutate. A doua întrebare se referea la faptul că, da, bineînțeles, există anumite măsuri deja în directiva actuală în legătură cu uh, recunoașterea calificărilor pentru specialiștii din medicină. Am spus că am avea nevoie de o implementare mai bună, este adevărat, însă, în același timp, am dorit să evidențiem faptul că trebuie să extindem aceste prevederi pentru că avem nevoie de mai multă transparență și claritate în sistem. De aceea propunem o Uh, propunem acest lucru pentru că o vedem o problemă care ține de siguranța pacientului. Doamna doctor Elmer. Vă mulțumesc. În ceea ce privește cerințele minime de formare de 12 ani și sistemul german. Uh, noi considerăm că dacă s-ar introduce acolo cuvântul minimum, 12 ani, s-ar putea uh, crea această compatibilitate între sistemul german și uh, directiva europeană. Cred că lucrul acesta s-ar putea face. Într-adevăr, aveți dreptate, sistemul german nu a funcționat întotdeauna perfect. Au existat întotdeauna în Germania o mulțime de sisteme intermediare care făceau legătura între sistemul dual și școală. Însă, spre deosebire de alte state european, europene, iată, în Germania, tinerii, datorită acestui sistem, nu rămân șomeri deci acest sistem uh, dual, chiar dacă nu se finalizează cu o diplomă propriu-zisă, poate duce la încadrarea pe piața muncii a tinerilor. În ceea ce privește formarea infirmierilor, îngrijitorilor și moașelor în Germania, e bine, această formare nu este integrată neapărat în sistemul dual, precum este cea a electricianului, spre exemplu. Însă, formarea infirmierelor și asistentelor și moaselor, moașelor în Germania diferă de formarea în alte state membre, pentru că această formare are loc în spitale și nu la universități. Deci, iată încă un punct uh, bun pentru Germania. Și în ceea ce privește condițiile de muncă, salarizarea îngrijitorilor și infirmierelor. Într-adevăr, spre deosebire de alte uh, profesii, în domeniul acesta există nevoie de îmbunătățiri. Însă, în același timp, ne-am dat seama că dacă pragurile sunt uh, permanent ridicate, uh, chiar și în acest domeniu, uh, pragurile superioare nu generează neapărat mai multe persoane atrase de această profe profesie. Vă mulțumim tuturor! Meritați aplauzele noastre. Vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. Sunt sigur că veți continua să fiți în legătură cu noi și veți contribui la dezbaterea noastră. Acum a doua sesiune de, de, de prezentări în legătură cu cartea profesională. Uh, începem cu domnul Mark Seal, uh, director executiv al Consiliului profesiilor din sănătate din Regatul Unit. După aceea, um, doamna Margarita delescano Mujica Nunez, vicedirector general pentru uh, titluri și recunoașterea calificărilor în Ministerul, Span- Ministerul Spaniol al Educației, Culturii și Sportului, uh, domnul Giovanni Butarelli, uh, domnul Arno Metzler, raportor în legătură cu recunoașterea calificărilor profesionale și a cooperării administrative, președinte al Asociației Federale a Profesiilor Liberale și, în ultimul rând, domnul Dirk Bochar, secretar general al Federației Europene a uh, Asociațiilor Naționale Inginerești, uh, ne va face o prezentare în legătură cu cartea pentru ingineri. Începem cu domnul Mark Sir, 10 minute. Bună ziua tuturor! În primul rând, mulțumesc Comisiei pentru că m-a invitat la reuniunea din această după masă. Consiliul Profesiilor de Sănătate este o autoritate competentă în, în, în Regatul Unit. Reglementăm uh, în jur, activitatea în jur de 300 de mii de persoane, în, inclusiv fizioterapeuții și psihologii. Uh, ne interesează problemele practice legate de implementarea noii directive. Uh, Cartea profesională europeană prezintă două probleme. Cum uh, transmitem informațiile și, în al doilea rând, implicările practice de recunoaștere a calificărilor profesionale. Uh, beneficiile potențiale ale noilor, noi directive sunt multe, includ uh, util, ușurința de deplasare și ajută autoritățile competente să verifice calificările profesionale și var, ar rapidiza procesul de recunoaștere. S-a trecut de la conceptul inițial al unei cărți de plastic către o carte electronică. Salutăm acest lucru. Noi am, grupul nostru cu reprezentanți din autoritățile competente ale statelor membre și organizațiilor profesionale, a lucrat în legătură cu a elaborat câteva idei în legătură cu felul de funcționare al acestei cărți și a făcut recomandări. Uh, ne-am întâlnit la Cracovia în 2011. Această carte trebuie să fie uh, disponibilă tuturor profesiunilor care o doresc. Uh, trebuie să crească încrederea între autoritățile competente, care este foarte important în acest proces, să ofere asigurări superioare, ce, sub, suplimentare celor care utilizează serviciile unor profesioniști și trebuie să fie uh, dirijată de profesioniști înainte de a fi implementată. În ceea ce privește uh, aspectele practice de implementare, există o serie de probleme practice din perspectiva statului gazdă și a statului uh, inițial și a statului de proveniență. Uh, contactele trebuie să fie disponibile la autoritățile competente. Uh, autoritățile competente trebuie să poată să intre în contact cu uh, persoana respectivă și trebuie să-i acorde consiliere profesioniștilor. Cum va funcționa procesul de verificare? și ambele state membre trebuie să participe la, proces, la sistemul IMI. În al doilea rând avem statul gazdă, autoritate uh, care este foarte interesat de uh, problemele practice Autoritatea gazdă trebuie să poată obține informații suplimentare de la autoritatea competentă din statul de proveniență. Standardele de serviciu trebuie să fie monitorizate și autoritățile mm, competente trebuie să îndeplinească, îndeplinească aceste standarde. Trebuie să existe un proces de evaluare în statul gazdă și uh, autoritatea competentă din statul gazdă trebuie să poată să comunice cu solicitantul. Deci uh, este vorba aici de un, uh, o rețea foarte largă de transferuri. Cred că va fi destul de dificil, nu doar pentru autoritățile mari în uh, sectoriale, dar în general, uh, în special în ceea ce privește domeniul general, pentru că unele profesii vor fi mm, reduse și nu vor avea resursele de a acorda informațiile în mod eficient. Uh, proiectele pilot trebuie să fie înființate înainte de a intra în vigoare legislația, trebuie să se implementeze proiecte pilot pentru recunoașterea automată a avocaților, uh, personalului medical și așa mai departe Uh, cât și pentru sistemul general. Uh, trebuie să participe profesii cu un nivel înalt de mobilitate, uh, profesiile mici cu sunt importante, însă nu putem vedea cum funcționează lucrurile decât dacă avem exemple din profesiile care au un număr mare de practicanți. De exemplu, fizioterapeuții și doctorii ar fi un exemplu bun. În ceea ce privește standardele de serviciu, uh, avem propuneri clare. Autoritatea competentă, ca autoritate competentă, considerăm că standardele de serviciu sunt importante și este important ca autoritățile competente să fie încurajate să implementeze standarde. Este foarte important pentru cetățeni atunci când vor utiliza aceste servicii. Trebuie să ne asigurăm că standardele de serviciu pot fi respectate de către toate autoritățile competente. Dacă există provocări, trebuie să uh, verificăm cum uh, se pot uh, depăși. De asemenea, cum se vor implementa aceste sisteme și cine le va finanța. Unele autorități sunt guvernamentale și finanțate din, de către cetățeni, alte autorități competente ale unor uh, profesii, profesii mai mici uh, nu sunt finanțate de către profesioniștii uh, în mod direct. Proiectele pilot trebuie să fie testate înainte de intrarea în vigoare a legislației. Nu poate fi, va fi foarte dificil să avem proiecte pilot dacă nu avem puteri juridice de a conduce asemenea proiecte. Provocarea pentru autoritățile competente și pentru oricine implicat în sistem este să trecem mai departe la un proces de testare pentru a urgenta procesul și pentru a-i ajuta pe cetățenii care vor să uh, circule peste frontiere și să-și practice meseria în altă parte în Europa. Vă mulțumim, președintele, vă mulțumim, domnule Sil, ați uh, reușit să vă um, faceți prezentarea în mai puțin de 10 minute. Uh, doamna Lescanu Mujica Nunez, avem și prezentarea dumneavoastră. 10 minute. Presidente, por esta invitación. Eh, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație. În momentul în care am aflat ce se așteaptă de la mine, Spuneam uh, că, iată, e bine că sunt invitată pentru a prezenta perspectiva autorităților. Da, într-adevăr, avem de-a face cu noi provocări pe care trebuie să le depășim. Que fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. În ceea ce privește cardurile profesionale, există o mulțime de avantaje, slăbiciuni, oportunități, provocări. În ceea ce privește avantajele, cred că lucrurile ar deveni mai simple pentru cetățeni. Există un contact direct cu statul de origine și nu neapărat cu statul uh, de destinație și iată, astfel totul devine mai simplu. O alt, un alt avantaj este faptul că termenele sau perioadele sunt mai scurte. Și mai există un uh, aspect pozitiv și anume existența unor documente verificate, documente atestate, practic, practic de către autoritățile abilitate. În ceea ce privește oportunitățile, administrația electronică. Acest tip de administrație este puternic folosită în anumite state membre și în altele mai puțin. În statul pe care îl reprezint, spre exemplu, există anumite domenii în care administrația electronică este folosită de absolut toată lumea, însă există și alte domenii, precum uh, cel al recunoașterii calificărilor, în care acest tip de administrație nu este folosit uh, mai deloc sau uh, sub 10% dintre interesați apelează la acest tip de informații electronice. În ceea ce privește avantajele, spuneam ceva foarte important. Din punctul meu de vedere, aceste carduri uh, profesionale vor putea fi ușor implementate în anumite uh, profesii. Există însă alte profesii în care aceste uh, carduri profesionale vor fi mai greu de implementat. Uh, este vorba tocmai de, despre acele domenii în care formarea nu este armonizată și uh, cu siguranță vom auzi despre ingineri care sunt incluși în această categorie. Acum să trecem la provocări. Uh, disponibilitatea fondurilor. Există state membre care au suficiente fonduri la dispoziție pentru a implementa această măsură, există alte state membre în care uh, însă nu există fondurile necesare. Și mai există ceva, poate va suna comic, Însă, o, uh, unul dintre pericole este lipsa de control în cadrul statelor membre. Voi explica puțin mai detaliat, puțin mai târziu. Să trec acum la punctele slabe. Termenele uh, și perioadele care nu sunt foarte realiste. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, cine uh, își va pu- putea permite un astfel de card uh, uh profesional? Și o altă slăbiciune aduce cu sine oare cardul uh, profesional neapărat o, adăugat, o valoare adăugată? Da, într-adevăr, uh, economi- duce la economisirea timpului, dar nu chiar atât de mult. Și acest, acesta este un aspect pe care trebuie să-l luăm în considerare. Și acum să trecem la administrația națională și regională. Acum, iată, trebuie să includem și să adaptăm diferite sisteme și diferite ba baze de date. Acum ni se cere constituirea unei baze de date la nivel european, dar uh, țin să vă aduc aminte de faptul că la nivel național avem uh, Uh, propriile noastre sisteme și uh, eu, la locul meu de muncă, am acces la baza mea de date, bază pentru care sunt abilitată sau uh, bază de date pe care sunt abilitate să o folosesc. Și această bază de date respectă legislația națională și mă întreb dacă um, aceste noi prevederi europene țin neapărat cont de toate cadrele juridice naționale. Uh, și uh, încă ceva, limbile, altă problemă de care Comisia trebuie să țină cont. Formulările. Există o mulțime de formularele, îmi cer scuze, există o mulțime de formulare care sunt folosite acum la nivel național. Uh, dați-mi voie să vă dau un, uh, un exemplu. Uh, formularele de asigurări sociale. Uh, aceste formulare sunt uh, cât se poate de uh, clare pentru cetățenii unui stat membru uh, care vorbesc limba de limba națională sau limba oficială în respectivul stat, însă mă întreb în ce măsură cetățenii uh, altor state vor putea neapărat să folosească aceste formulare deja existente. Deci, prin urmare, se pune problema uh, traducerii formula- formularelor în diferite uh, limbi ale diferiților doritori sau eventualilor uh, uh, doritori. În momentul uh, de față avem nevoie de de traduceri, însă nu pentru absolut toate documentele, e drept, traduceri oficiale și autorizate care trebuie să ne fie furnizate de către interesați. Însă, uh, Uh, totuși se va pune în continuare problema traducerilor. Și mai există o altă problemă, poate că intru în detaliu, în detalii, însă există uh, administrații care se, și autorități care se uh, ocupă de o singură profesie în parte. Spre exemplu, în Spania, Ministrul, Ministerul Sănătății se ocupă de meni, medici. Există de asemenea Ministerul Educației care spune clar cine ce are dreptul să profeseze. Ce se va întâmpla cu această distribuție a responsabilităților? Ce se va, cine îmi va spune mie că o persoană nu are dreptul să profeseze pentru că la un moment dat în uh, experiența sa profesională a comis o eroare? Deci, iată, există foarte multe autorități implicate și mă întreb cum am putea aduce totul la un numitor comun. Vreau să vă întreb, v-ați gândit la crearea unui uh, ghișeu unic sau unei autorități de coordonare? Vorbeam despre uh, duratele și perioadele mai scurte. Se vorbește în acest context despre două săptămâni, despre o lună în cazul uh, persoanelor uh, sau profesiilor uh, recunoscute automat și două luni în cazul uh, profesiilor uh, care sunt recunoscute parțial. Ei bine, dar astea două săptămâni mi se pare absolut ilogic. Cine Dumnezeu va putea recunoaște vreo profesie în două săptămâni? Uh, Gândiți-vă, vine cineva cu o solicitare înainte de Cră- Crăciun, uh, poate că solicitarea nu este completă. Cum vă așteptați ca un funcționar să rezolve respectiva solicitare în doar două săptămâni? Trebuie să vă gândiți la absolut toate problemele care ar putea apărea. Deci, aceste două săptămâni, îmi pare rău, nu sunt fezabile. În ceea ce privește costurile acum, dacă au fost primite toate documentele, acestea au fost uh, pregătite de către cetățean, eu, funcționarul, uh, scanez totul, de asemenea verific uh, totul pentru că bineînțeles, sunt obligat să, să, să verific documentele care mi-au fost furnizate. Deci, iată, există o persoană, un funcționar care cel puțin o oră se va ocupa de un cetățean în parte și asta costă. Și în ceea ce privește datele reale. Uh, în raportul meu, în, uh, în uh, departamentul meu, în 2012 pregătim 25 până la 30 de certificate pe zi. Iată, atâtea emitem pe zi. Există persoane care ni se adresează pentru că doresc să lucreze într-o altă țară a Uniunii Europene. Deci, 30 de persoane vin uh, la noi și ne cer aceste certificate. Dar cam atâta, cam asta este povara noastră zilnică. Deci, gândiți-vă, deja facem vreo 30 de certificate pe zi și dacă la acestea se vor mai adăuga și alte documente pe care trebuie să le cercetăm și să le scanăm, deci vă dați seama, costurile sunt absolut enorme. Deci, prin urmare, iată că uh, cardul profesional s-ar putea dovedi a fi deosebit de util. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru aceste recomandări foarte practice, care se bazează pe experiența dumneavoastră profesională. Apreciem intervenția dumneavoastră. Și acum uh, trecem la domnul Butarelli, care reprezintă Organismul European de Protecție a Datelor, protecția datelor fiind o temă foarte importantă. Aveți cuvântul. To be here today. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuros să fiu alături de dumneavoastră aici pentru a vă prezenta câteva informații referitoare de la protecția datelor incluse în uh, propunerea Comisiei. Am semnat un aviz privind această propunere pe 8 martie, pe care am trimis-o Parlamentului, Consiliului și Comisiei pentru a fi uh, examinată în uh, timpul dezbaterilor legislative. Voi limita contribuțiile mele de astăzi la două aspecte cheie din propunere, și anume introducerea unui sistem de alertă și introducerea cardului profesional european. Aceste două aspecte sunt interconectate. Cu toții suntem conștienți că unul dintre obiectivele cheie ale propunerii este modernizarea textului actual al directivei, asigurând o partajarea informațiilor mai bună și mai eficientă între autoritățile competente din statele membre. Și aceste posibilități de partajare a informațiilor va fi suplimentară pe lângă posibilitatea schimbului de informații bilateral care există deja. De asemenea, este important ca uh, protecția datelor să uh, fie inclusă în uh, sistemele de informații de pe piața internă. Există nevoia de schimb de informații în acest domeniu și uh, în acest context cardul profesional joacă un rol important. Uh, partajarea datelor uh, personale presupune anumite consecințe și riscuri. De aceea, din perspectiva protecției datelor, sunt necesare niște garanții clare. Adoptarea avizului EDPS în urma discuțiilor cu Comisia și, și a recomandării făcute de echipa noastră către Comisie prin uh, comentarii informale este binevenită. Anumite recomandări includ o serie de garanții privind uh, modalitatea în care va funcționa cardul profesional și aceste aspecte au fost incluse în propunerea Comisiei. De aceea, noi am specificat în avizul nostru că uh, garanțiile de protecție a datelor au fost consolidate în propunere mai ales în ceea ce privește cardul profesional. Există cu toate acestea o serie de îngrijorări care rămân în continuare, mai ales în ceea ce privește sistemul de alertă propus. De aceea am insistat în avizul nostru ca sistemul de alertă propus de comisie să rămână proporțional și de aceea am solicitat uh, garanții suplimentare pentru protecția datelor. Înțelegem importanța alertelor și a schimburilor de informații, mai ales în domeniul sănătății și al altor profesii, însă este foarte important ca interesele legitime și drepturile diferite să fie echilibrate în mod adecvat, iar schimbul de informații să fie unul proporțional. De ce uh, trebuie să fie transmise alerte numai odată ce o profesie a fost interzisă sau când există probleme. În primul rând, o practică armonizată, consecventă în toată Europa, ar fi de dorit. În contextul protecției datelor, recomandăm ca alertele să fie transmise numai după ce o decizie a fost luată de către o autoritate competentă sau o instanță dintr-un stat membru, interzicând unui individ să își exercite activitatea profesională pe teritoriul său de competență sigur că pot fi luate în considerare și deciziile provizorii. Într-un asemenea caz, recomandăm ca propunerea în sine să excludă în mod clar posibilitatea de a transmite alerte în ceea ce privește indivizi care nu, uh, cărora nu le-a fost interzisă exercitarea profesiei în țara de origine. Recomandăm să nu existe alerte în ceea ce privește indivizii care, uh, asupra cărora planează suspiciunea sau sunt investigați pentru anumite acțiuni care ar putea duce eventual la o respingere. De ce facem această recomandare? Din punctul nostru de vedere, nu există justificare suficientă ca uh, partajarea informațiilor via alerte să fie excesivă și să fie făcută într-un stadiu timpuriu. Asemenea, alerte ar putea prejudicia uh, libertatea de circulație sau posibilitatea de exercitate a profesiei. De asemenea, nu se poate exclude faptul că în timpul discuțiilor ar putea apărea noi informații sau îngrijorări. Nu se poate exclude nici faptul că dezbaterea legislativă ar putea duce la reevaluarea principiului precauției, permițând uh, alertelor bine justificate să fie uh, transmise într-o etapă timpurie atunci când uh, investigațiile autorităților competente, uh, este clar că vor duce la adoptarea interdicției. Dacă acesta este cazul, atunci uh, necesitatea proporționalității transmiterii de alerte într-un stadiu timpuriu ar trebui să fie uh, stabilită cu claritate. De asemenea, trebuie să se specifice cu claritate în propunerea de directivă în sine, în ce etapă a investigației pot fi partajate informații din uh, timpul procedurii. Trebuie să existe limitări clare în ceea ce privește uh, toate alertele, um, perioada de retenție, actualizarea informațiilor și așa mai departe. Toate acestea sunt foarte importante. Dacă este ca uh, versiunea finală a directivei să permită transmirea de alerte înainte de uh, enunțarea interdicției. Haideți să vorbim și despre conținutul uh, alertelor, mesajelor de alertă. Conținutul trebuie să fie limitat la ceea ce este absolut necesar. Recomandăm ca directiva să specifice că conținutul unei alerte nu trebuie să conțină informații referitoare la circumstanțele și motivele pentru care uh, s-a emis interdicția. Dacă autoritatea, autoritatea consideră că asemenea informații sunt necesare în anumite cazuri specifice, se poate solicita adăugarea de informații suplimentare printr-un schimb de opinii bilateral sau multilateral, dar fără să fie nevoie să uh, se intre în prea multe detalii. Vă sugerăm aceste lucruri pentru că uh, acest sistem este similar cu sistemul de uh, schimb de informații Schengen, unde informațiile suplimentare pot fi solicitate dacă este nevoie și ele sunt obținute. În uh, comunicarea noastră vă vom pune la dispoziție și vom publica și pe site-ul nostru uh, îngrijorările suplimentare referitoare la perioadele de retenție și la confidențialitatea mesajelor de alertă. Am uh, descoperit că este o practică în anumite state membre de a publica asemenea informații. Nu este însă cazul și în alte state membre. De aceea, o abordare armonizată ar fi de salutat în acest context. Și ultimele observații referitoare la cardul profesional, care este o chestiune nouă și pe bază de voluntariat. Pentru a avea un card și pentru a ne asigura că va fi folosit uh, pentru toate profesiile, uh, va fi nevoie de timp, mai ales dacă ținem cont de uh, actele de punere în aplicare pentru anumite profesii. De aceea, pe viitor, uh, s-ar putea ca nu toate funcțiile sistemului de alertă să fie uh, acționate în cadrul uh, cardului profesional. În ceea ce privește profesioniștii nemobili care nu au intenția să-și exercite profesia în altă țară, aceștia nu ar trebui să fie uh, pe o listă neagră într-o bază de date a autorităților competente din Uniunea Europeană. În concluzie, noi încurajăm legiuitorul nu numai să adopte măsuri eficiente pentru a asigura integritatea, confidențialitatea și uh, claritatea informațiilor, dar și să implementeze proactiv uh, principiile uh, de protecție a datelor, ținând cont de specificitățile tehnice ale platformelor online și ale altor aplicații care sunt folosite. De asemenea, încurajăm să se facă pe termen lung o revizuire Uh, a, a sistemului de alertă pentru a vedea dacă este în continuare necesar sau nu poate fi uh, înlocuit de un alt sistem mai puțin uh, incisiv. Cred că nu trebuie să mai intrăm în mai multe detalii în ceea ce privește garanțiile care sunt deja oferite de sistemul IMI în ceea ce privește uh, schimbul de informații și stocarea acestora. Și vreau să mă refer la cel mai recent, cel mai recent aviz uh, din 26 noiembrie de anul trecut, când uh, am menționat toate informațiile relevante referitoare la modul în care am fost implicați îndeaproape în acest uh, proces ani de rândul. Vă mulțumesc pentru atenție! Uh, well, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare în ceea ce privește protecția datelor. Avem avizul dumneavoastră și îl vom posta pe internet împreună cu celelalte documente, astfel încât toată lumea să-l poată vedea. Urmează acum Arno Metzler. Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Domnule președinte, stimați eurodeputați, stimați colegi experți, am fost uh, inclus și eu aici pe ordinea pe zi și, sincer să fiu, nu prea știam din ce perspectivă aș putea să mă adresez dumneavoastră. Uh, comisia Consiliul Economic uh, European Economic și Social și-a prezentat un raport nu de mult și în raportul respectiv ne refeream și la cardul uh, european. Iar cu acest uh, prilej pe care mi l-ați uh, oferit, voi încerca să vă transmit câteva dintre datele esențiale cuprinse în acest raport al nostru. Deci, Organismul pe care îl reprezint salută acest card european și speră că el va contribui la mobilitate, la facilitarea uh, mobilității și de asemenea la recunoașterea calificărilor profesionale. Acest card ar putea, i-ar putea ajuta pe cetățeni să își găsească și să accepte un loc de muncă în mod spontan. Asta deoarece, iată, cardul acesta european oferește, oferă angajatorului absolut toate informațiile de care, le are, de care are nevoie, iar aceste informații sunt cât se poate de de corecte, pentru că știm prea bine, acest card profesional cu greu poate fi uh, uh, cu, poate, cu greu poate fi fal, falsificat, cu atât mai mult cu cât se bazează pe sistemul IMI. IMI. Noi, în cadrul comitetului nostru, ne gândeam la efectul pe care îl uh, vor avea perioadele pre- uh, prezentate în această directivă cu privire la uh, emiterea cardului profesional. Noi suntem de părere că aceste uh, perioade, din păcate, vor fi uh, foarte strânsă vor fi un motiv pentru uh, funcționari să refuze emiterea cadrului uh, profesional. Uh, asta se întâmplă de obicei. De obicei, autoritatea refuză să își facă treaba atâta timp cât se consideră constrânsă a depune anumite eforturi într-un timp cât mai scurt uh, timp cu putință. Noi nu putem decât să sperăm că toate aceste termene uh, prevăzute în uh, directivă, în propunerea de directivă, vor fi într-adevăr respectate și vor fi într-adevăr puse în, aplicat, în aplicare. Dar haideți să fim realiști în gândirea noastră. Am fost foarte încântați că, cu ajutorul Parlamentului European, s-a spus cât se poate de clar, încă o dată, că prezumția de nevinovăție este valabilă și pentru diferiții uh, reprezentanți ai diferitelor uh, profesii. Comitetul nostru ar fi fost absolut uh, oripilat în cazul în care anumite suspiciuni, anumite zvonuri cu privire la anumite persoane ar fi putut uh, fi uh, considerate a fi suficient de solide pentru a interzice, într-adevăr, uh, exercitarea unei profesii și ar fi putut duce la condamnarea, între ghilimele, a respectivei persoane. Deci, uh, după cum spuneam, birocrația ar trebui să fie scăzută prin implementarea acestui card uh, european, însă trebuie să fim re, realiști. Acest uh, card ne ajută într-adevăr, însă nu reprezintă soluția tuturor uh, problemelor. Prin intermediul acestui uh, card se stabilește clar că acele proceduri de excludere a unei persoane de la exercitarea unei uh, pro, uh, profesii sunt luate în considerare, iar, bineînțeles, cardul nu este emis acestor persoane care se află sub uh, suspiciune cât se poate declară. Dar, bineînțeles, mai există și reverificarea și verificarea pe întregul parcurs al existenței cardului a tuturor datelor care stau la baza sa. Lucru foarte important din punctul nostru de vedere. Și am mai văzut și importanța acestui card în ceea ce privește combaterea dumpingului social. De ce spun lucrul acesta? Pentru că de cele mai multe ori sau de multe ori se întâmplă ca Um, unele dintre profesii să nu fie luate în considerare în momentul în care se încheie, încheie contractele naționale de muncă, iar lucrul acesta duce practic la uh, scăderea obligatorie și artificială a salariilor. Ei bine, cadrul profesional și recunoașterea reciprocă vor îmbunătăți situația. În același timp, uh, Bineînțeles, viața angajaților și de asemenea angajatorilor va fi mult ușurată pe, uh, în domeniul sănătății. Dar se pune întrebarea în uh, acest context, context al sectorului medical, în ce măsură uh, formarea este neapărat unitară. Să nu uităm faptul că o infirmieră într-un stat nu este neapărat o infirmieră într-alt stat uh, membru. Deci noi am cerut, dacă nu o dacă nu o unificare și o armonizare a stagiilor de formare, măcar o informație clară, un raport clar cu privire la diferențele existente între diferitele sisteme de educație și formare. Cam atât din partea mea, vreau să vă mulțumesc foarte mult și în numele germanilor pe care îi reprezint, Uh, nu pot decât să salut această inițiativă a dumneavoastră, pentru că știți prea bine, în Germania acest card uh, european ar putea duce la îmbunătățirea uh, mobilității, la întărirea pieței interne de asemenea și din punctul nostru de vedere, în Germania, dar și în alte state membre, structurile administrative ar trebui să fie accelerate. Bineînțeles, însă nu trebuie să ne așteptăm la prea multe din partea uh, funcționarilor pentru a nu genera un fel de reacție adversă din partea acestora. Deci noi sperăm din tot sufletul că lucrurile se vor îmbunătăți pe viitor și de asemenea și uh, responsabilitatea de raportare a uh, profesiilor recunoscute va fi realizată într-o manieră cât se poate de concretă și sperăm că Comisia Europeană va putea supraveghea și evalua absolut toate evoluțiile din statele membre. Noi eh, considerăm că aceste carduri ar trebui să fie aplicate eh, în, toate statele membre ale Uniunii Europene și, de asemenea, ne dorim o armonizare a stand standardelor. Eh, de ce? Pentru că, iată, Um, există în continuare o, un deficit de forță de muncă pe care am putea să, să-l rezolvăm prin intermediul acestor uh, măsuri. Și de asemenea, recunoașterea totală a profesiilor este absolut uh, esențială, recunoașterea parțială fiind doar un simplu pas înainte. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumim foarte mult și pentru raportul pe care l-am primit din partea Comitetului uh, Economic și Social European. Uh, lista vorbitorilor este deschisă și, prin urmare, vă rog să faceți un semn dacă doriți să fiți înscriși pe această listă. Urmează acum domnul Dirk Bohar, care este secretarul general al FEANI. Uh, acesta este unul dintre organismele pioniere în domeniul uh, cadrului european profesional. Dirk, ai cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în scrisoarea dumneavoastră v-ați referit uh, la uh, câteva informații în legătură cu cardul profesional, de aceea am adus niște broșuri care au fost distribuite în public. Este vorba aici despre cardul profesional pentru ingineri, așa numitul card de inginer. Am pregătit câteva o prezentare pentru a vă prezenta organizația noastră și modelul cardului profesional. Ca Federație Europeană reprezentăm 32 de state, eh, formăm eh, o jumătate de milion de ingineri. Reprezentăm și consolidăm profesia la nivel european prin dezvoltare de carieră, informații pentru membrii care sunt uh, în uh, organizații inginerești. Facem acest lucru prin recunoașterea calificărilor, prin apărarea și promovarea intereselor profesioniștilor, inclusiv libertatea de circulație în Europa. De asemenea, avem o uh, organizație soră care uh, se referă mai mult la educație Uh, pe baza unei acreditări voluntare a programelor de formare pentru ingineri. Uh, participă mai multe agenții de acreditare sub umbrela EEA. Am început așadar cu dezvoltarea cardului pentru ingineri cu câțiva ani în urmă, pentru că mobilitatea este importantă nu doar pentru ingineri, ci și pentru pentru creșterea economiei europene, cum spune și titlul sesiunii de astăzi. Ne-a da, luat ceva timp uh, să actualizăm datele pentru toate, să intrăm în toate statele, însă vă putem prezenta astăzi uh, câteva informații. Deja trei state implementează și emit cardul profesional pentru ingineri mobilitatea este importantă pentru ingineri pentru că există o cerere pentru muncă flexibilă la nivel internațional. Trebuie ca inginerii să fie disponibili uh, dincolo de frontiere. După cum a spus unul, unul dintre antevorbitorii mei, nu, ești, nu este întotdeauna ușor să identifici autoritățile competente. Acest lucru se aplică și în cazul profesiei de inginer, care în anumite state este reglementată, în altele nu. În alte state este întrucâtva reglementată. Există diverse uh, autorități competente. Dacă ești agroinginer, atunci te adresezi Ministerului Agriculturii. Dacă ești uh, altfel de inginer Ministerului Educației. În unele cazuri, asociațiile inginerilor sunt autoritățile competente, competente în alte state, inclusiv în Germania. Există 16 camere ale inginerilor care sunt autorități competente. Este o problemă. În unele state nu știm întotdeauna care este autoritatea competentă. Nu doar inginerii, ci și angajații și industria în general pot să beneficieze de un instrument pe care l-am dezvoltat, um, uh, cardul profesional de plastic, de mărimea unei, unui card uh, de identitate, care identifică uh, toate datele persoanei respective, experiența acumulată, dacă a fost Uh, dacă persoana este implicată în dezvoltarea profesională continuă. Dacă mergem puțin mai departe, în detaliile acestui card profesional, acesta se bazează pe cinci caracteristici principale. Uh, caracterul complet al educației, experienței profesionale, formării continue, există informații continue în legătură cu solicitantul, standardizată, bazată, bazat pe standardul EQF în articolul 11 al directivei actuale. Este um, de încredere, uh, cadrul este Uh, solid, uh, poate să fie verificat uh, și a fost, este rezultatul unei recunoașteri și testări independente. Este de asemenea flexibilă printr-o administrare centrală, se referă cu problemele de la nivel național și nu Eh, există o bază de date centrală la Bruxelles. Cardul are avantaje în sensul în care în spatele cardului de plastic există o legătură la un registru național pentru ingineri unde apar toate referirile de natură educa- educațională sau profesională eh, pot să fie consultate persoana respectivă are acces la baza de date prin un numele de utilizator și parolă care nu apar pe cardul de plastic, însă poate utiliza cardul de plastic pentru a îl trimite pe angajatorul viitor la baza de date unde angajatorul poate să aibă acces la documentarea respectivă este un pas care facilitează foarte mult procesul de recunoaștere. Presupunem că cardul va avea o validitate de 10 ani și deținătorul va putea să actualizeze informația în orice moment. Taxa de admitere pentru acest card va fi de hotărâtă la nivel național și cardul va fi emis în engleză sau și sau limba oficială a statului emitent. Acestea au fost lucrurile pe care am vrut să le clarific în legătură cu cardul pentru ingineri. Încă un comentariu însă. Deja s-a mai spus acest lucru mm, în legătură cu accesul parțial comunitatea inginerilor nu este pentru, nu este în favoarea menținerii sau păstrării acestui articol pentru că poate induce în eroare consumatorii. Este ca și cum ai juca, ai juca într-o echipă de fotbal, dar nu ți se permite să atingi mingea. Pentru un profesionist este foarte dificil să presupună că uh, fiecare activitate profesională inginerească poate să fie subdivizată în alte activități. Așadar, există anumite probleme pentru noi. Probleme care complică lucrurile. Nu suntem împotriva reglementării, regula, reglementările trebuie să se aplice exclusiv uh, problemelor de siguranță implementarea nu trebuie să creeze bariere suplimentare în calea liberei circulații a profesioniștilor. Acestea sunt problemele la care am vrut să mă refer. Trebuie să vedem platformele comune înlocuit care vor fi înlocuite în viitor de sisteme de formare care în final la articolul 49 am impresia vor permite consultarea cu um, profesioniștii, inginerii în cazul nostru vor putea înființa scheme de formare care dacă sunt urmate de către lucrătorii externi pot duce la recunoașterea automată. Președintele, vă mulțumim foarte mult, cred că și dumneavoastră meritați aplauze. Mulțumesc experților, cred că este prima audiere la care toți exper- experții și-au respectat timpul de vorbire. Mai avem un sfert de oră, îmi cer scuze că nu am spus acest lucru mai devreme, însă îl iurez domnului Jürgen Tice. Vom încerca să vă dăm cuvântul puțin mai târziu, după întrebările din partea eurodeputaților. Vă urez mult bun venit aici, ar fi trebuit să o fac mai devreme. Este șef de unitate în Direcția Generală MACT, responsabil cu recunoașterea reciprocă și a calificărilor. A fost în contact cu raportorii din umbră și domnul Swibold, care a prezidat uh, grupul de lucru. Dacă dorește și el să intervină, îi vom da ocazia la sfârșit. S-au înscris următorii vorbitori. A... Doamna Hanslick, domnul Pendergast, doamna Turnen, uh, domnul McClark, doamna McClarkin, domnul Schwab, uh, doamna Verniu, bineînțeles, va interveni în final Vă dau fiecăruia câte un minut pentru o întrebare sau două și după aceea vom primi câteva uh, răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, tuturor. Mulțumesc tuturor oaspeților care au avut prezentări atât de interesante. Introducerea unui card profesional este o idee excelentă. În felul acesta, procedurile vor fi mai simple și mai scurte. Însă mă îngrijorează un lucru. Ar trebui să vedem cum funcționează lucrurile în practică, mai ales în ceea ce privește uh, ocuparea în domeniul medical, pentru că eu sunt de părere că folosirea cardului profesional nu ar trebui să reprezinte un pericol pentru uh, sănătatea pacienților. Așadar, întrebarea mea se adresează experților uh, care vorbesc despre cardul profesional. Sunteți de părere că o valabilitate limitată a acestui card profesional ar putea să fie o idee bună? În al doilea rând, nu vă este teamă că ar putea apărea falsificări, respectiv ce prevedere ar putea fi uh, emisă, respectiv ce s-ar putea face, astfel încât o asemenea falsificare să fie evitată. Și mai doresc să abordez un aspect, un, o întrebare adresată mai degrabă Comisiei Europene decât experților. La ultima noastră discuție am uh, vorbit despre asistente și despre asistente din Polonia și România și iată că Comisia nu prevede nici o modificare a acestei situații, însă directiva vine să sporească mobilitatea în rândul cetățenilor europeni. De aceea doresc să adresez întrebarea cum pot fi compatibile cele două aspecte, mai ales ținând cont și de cardul profesional, pentru că în Polonia 70% dintre asistentele din Polonia, după cum spuneam, nu vor putea solicita un asemenea card profesional. Cum se gândește Comisia să rezolvă această problemă? Și încă o întrebare foarte scurtă către Comisie sau, poate, către domnul Metzler. Cum se poate uh, cu, cum poate fi cuprins și, cuprinsă și meseria de notar de către directivă și, de asemenea, certitudinea juridică. Cum poate să ofere ea o mare calitate a serviciilor, mai ales în contextul meseriei de notar, pentru că aceasta are legătură apropiată cu uh, aplicarea dreptului național și a legislației naționale. Și, de asemenea, aș vrea să știu de la experți dacă are vreun sens uh, să fie cuprinsă și profesia de notar în această directivă. Vă mulțumesc și mulțumesc, Malcolm, pentru răbdarea ta. Doamna Prendegast. Mulțumesc. Aș dori să adresez și eu o întrebare doamnei Margarita Nunez referitoare la vizibilitatea procesului, respectiv la um, profesiunea profesiunile medicale. Știu că și panelul trecut a acoperit acest domeniu, dar ar fi bine să avem o perspectivă și din partea experților prezenți acum, mai ales dacă ne gândim la dificultățile financiare care apar mereu în acest sector. Doamna Tuirenen. Da, întrebarea mea către domnul uh, Pujon, care se referă la update-urile pe care le pot face indivizii în sistem. În al doilea rând, deci aș vrea să știu cine verifică aceste lucruri. În al doilea rând, acest engineering card, cum este el compatibil cu noul card profesional? Există o corespondență între ele sau care sunt planurile dumneavoastră pentru cardul pentru ingineri? Cum sunt cuprinse ele, cum sunt incluse în noua directivă? Doamna McClarkin. Mulțumesc, Malcolm. Îmi cer scuze că nu am fost aici uh, pe parcursul întregii sesiuni, însă am participat la 5 dezbateri în 3 comisii, așadar m-am grăbit și aici pentru că este un subiect important pentru mine. O întrebare cu caracter general. Scopul acestei inițiative este de a accelera sistemul. Cum vom face acest lucru? Calendarul pe care îl avem este unul bun? Uh, se va se vor compromite uh, prevederi care există în directivă, pentru că există și aceste uh, verificări în sectorul medical. Și, de asemenea, se pune întrebarea încrederii în sistem. Va fi la fel de bun acest sistem ca și cel trecut? Și, de asemenea, implementarea sistemului IMI de către statele membre va fi eficientă? Cum putem, ce putem face astfel încât această recunoaștere reciprocă să fie mai bună și să creștem încrederea în sistem. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, domnul Schwab. Mulțumesc. Am o întrebare către domnul Metzler, de la care aș dori să aflu, pentru că s-a referit la acest card profesional și la faptul că este emis pe bază de voluntariat trebuie ca jumătate din membrii unei asociații profesionale să fie pentru, uh, în favoarea emiterei unei asemenea card profesional. De aceea trebuie să faci parte din majoritatea unei grupe, unui grup ocupațional pentru a beneficia de cardul profesional. Și în al doilea rând, aș vrea să știu uh, cum funcționează acest card profesional mai exact. Iar ultima întrebare către domnul Bușar, uh, Așa cum a subliniat și doamna Turan, dânsul are experiențe cu acest car profesional, de aceea aș vrea să știu care sunt experiențele în ceea ce privește implementarea actualului drept de recunoaștere profesională. Nu există modalități de accelerare a acestui proces, astfel încât aceasta să fie implementată în toate statele membre cât mai rapid. Vă mulțumesc! Thank you very much. Well, I'm... Mulțumesc! Voi da cuvântul maxim două minute experților noștri pentru a putea răspunde la întrebările adresate. Poate uh, vă referiți și la chestiunile referitoare la cadrul profesional. Începem cu domnul Seal și apoi uh, domnul Buhar. Domnul Seal, două minute. Mulțumesc. Vreau să mă concentrez asupra anumitor uh, sectoare care au fost menționate aici. În ceea ce privește accelerarea, părerea mea este că ar trebui să ne gândim la calendar cu mare precauție. Ne referim la 2-3 ani. Poate părea o perioadă lungă de timp, însă este o perioadă uh, rezonabilă. Și cred că trebuie să ne dăm seama dacă putem să accelerăm lucrurile și să și îmbunătățim uh, totul. În ceea ce privește încrederea, cred că vorbim despre o rețea de autorități competente și de sisteme de schimb de informații. Pentru a avea încredere în rețea, trebuie să existe o rețea la care să participe toată lumea. Dacă 95% din oameni participă la acest proces, uh, va, își va pierde credibilitatea și nu va mai funcționa cum trebuie. Atunci când este vorba despre autorități competente, respectiv de competențele naționale, trebuie să pornim de la o bază rațională uh, la care să ne referim. Iar la restul întrebărilor vor răspunde colegii mei. Voi încerca, doamna Luniez, voi încerca să răspund cât se poate de succint, voi începe cu ultima întrebare. Termenele realiste, acestea sunt cumva prea scurte. Există perioade de concediu, se pot întâmpla foarte multe. Cred că două săptămâni, da, este un termen cam scurt accesul parțial, pe de altă parte, um, jurisprudența ne obligă să facem acest lucru. Trebuie să vedem care este părerea um, noastră referitor la acest lucru, însă accesul parțial uh, este rezultatul unui caz cât se poate de concret. Și am avut colegiul inginerilor din Spania, în acest caz, implicat. A fost un protest împotriva recunoașterii um, unei calificări parțiale a unui uh, cetățean și instanța a stabilit că trebuie să existe um, recunoaștere parțială. De atunci, noi aplicăm acest acces parțial, mai ales în cazuri punctuale, cum ar fi inginerii. De asemenea, uh, poate exista și o abordare sectorială, dar nu există numai o abordare, avem jurisprudența și putem să ne orientăm în funcție de ea. În ceea ce privește notarii, acesta este un exemplu foarte clar cu același nume, respectiv cu aceeași denumire, putem să ne referim la mai multe meserii. Această conotare este o problemă. Aici, uh, sau în anumite aliniate, denumirea se suprapune, poate, dar pentru mine un notar din Marea Britanie nu este același lucru ca un notar din Spania. Lucrurile stau cât se poate de diferit. Falsificările. În ceea ce privește cardul profesional, acesta este grozav. Este foarte sigur din punctul de vedere al falsificărilor. Am uh, văzut originalul um, există un card uh, înregistrat în sistemul electronic, iar dacă angajatorul are dubii, atunci uh, intră în sistemul electronic și uh, lucrurile se clarifică. Avem un asemenea sistem și pentru titlurile și calificările noastre și lucrurile sunt cât se poate de clare. În ceea ce privește termenele și uh, termenul lor de expirare. La noi nu uh, există așa ceva. Uh, exercitarea unei profesii aceasta nu se poate încheia la un moment dat. Mulțumesc, domnul Butareli. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am două întrebări pe lista mea. Prima se referă la um, actualizări și perioada de retenție și a doua la controlele suplimentare în ceea ce privește calitatea datelor. În ceea ce privește primul punct, sigur că noi vă încurajăm să clarificați uh, limita referitoare uh, la perioada uh, în care datele sunt uh, reținute. Aici aspectul cel mai important uh, este faptul că sistemul de alertă ar trebui să funcționeze ca un sistem de um, avertizare, nu ca o listă neagră a anumitor profesii și îngrijorări în acest context. Sigur că aceasta trebuie revizuită periodic și actualizată și acesta este și motivul pentru care încurajăm legislatorul să definească mai clar perioada de retenție și să specifice acest lucru direct în directivă, să nu lase aceste puncte um, pentru actele de punere în aplicare. În plus, în ceea ce privește accesul la propriile date și exercitarea dreptului de uh, rectificare și acestea trebuie să fie date. În ceea ce privește controlul calității datelor și modul în care poate fi accelerată procedura, noi vă încurajăm să abordați chestiunile de protecție a datelor care sunt specifice și care se referă la și care sunt reglementate în mod specific în acest instrument legal acest sistem uh, legal se bazează pe um, directiva 56 și regulamentul 45 2001, care um, se vor aplica statelor membre și uh, Comisia va actualiza în curând, în baza pachetului de protecție a datelor, uh, aceste aspecte. Nu vorbim despre propunerea care este încă pe rol în ceea ce privește actualizările, actualizarea IMI, care se referă la garanții. Deci trebuie să țineți cont doar de ceea ce are legătură cu aceste aspecte care trebuie să fie reglementate în mod specific și nu trebuie să vă gândiți la uh, lucruri care nu sunt necesare, pornind de la o bază mai largă. Um, uh, aceste aspecte vor fi discutate și mai târziu împreună cu Comisia. Domnule Metzler, Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, doresc să încep prin a-i răspunde domnului Schwab. Ați spus că voluntariatul și majoritatea sunt doi factori importanți și ține de apartenența într-o asociație. Acum lucrurile stau puțin altfel față de acum 7-8 ani. La noi există acum o majoritate um, care solicită asemenea cardul profesional și în felul acesta se ajunge pe platformele respective. În ceea ce privește cardul profesional, sunt uh, două paralele care au legătură cu ele. Sistemul IMI uh, este unul foarte important și vorbește despre uh, legitimizarea cardului profesional. Iar um, IMI trebuie să poată folosi acest card profesional și, de asemenea, este vorba despre uh, răspundere și responsabilitate pentru calificare. În ceea ce privește recunoașterea profesională, dacă ne gândim la rezervele de rezervele care există în acest moment și la sistemul electronic, în prezent ar trebui să lucrăm mult mai rapid decât am făcut-o până acum. Anumite organizații profesionale uh, um, acționează și lucrează în format electronic, alte administrații lucrează în continuare în scris cu hârtii pentru a uh, înregistra calificările. Iar pentru a transmite aceste informații este și mai dificil. Deci, uh, iată că aici există niște rezerve. Trebuie să spunem că noi uh, ne-am gândit mult la nivel național pentru a vedea cum pot, uh, cum se poate evita falsificarea cardurilor profesionale, uh, există posibilitatea în prezent de a se personaliza și customiza puternic aceste carduri profesionale. Um, există posibilitatea de a um, le personaliza prin amprentă, respectiv prin uh, scanarea irisului, dar trebuie să ne gândim întotdeauna și la costuri. Um, presiunea practică duce de multe ori la anumite rezultate și cunoștințe care în practică nu apar atât de clar. Cred că asistentele din Europa uh, vor fi în continuare mobile pentru că există cerere în acest sens, iar țările în care cererea este mai mare, uh, da, în acestea vor ajunge și mai multe. Uh, sigur că meseria notarului, pe de altă parte, este diferită în statele membre, de la un stat la altul. De aceea aici se vorbește despre o anumită titulatură, dar nu despre sarcinile fiecărui notar. Haideți să îl lăsăm notarii cu competențele lor naționale și dacă vorbim despre o piață care este transfrontalieră, atunci putem să profităm de ea. Și chiar dacă rezultatele sunt foarte diferite, cred că trebuie să ne gândim la meserie dintr-o perspectivă oarecum unitară. În ceea ce privește termenele, acestea trebuie să fie realiste. Atunci efectul de accelerare va fi și sigur. Atâta vreme cât termenele nu sunt realiste, va fi generată o mișcare inversă și birocrația va crește. Și mai am o rugăminte la deputați. Vă rog, menționați în directivă modul de normare al calificărilor. Există ECOF, există calificarea profesională, există și alte calificări și toate se amestecă și nu se mai înțelege nimic. Cred că ar fi bine ca acestea să fie menționate clar în directiva privind calificare profesionale, pentru că dacă există suprapuneri, controlul nu mai poate fi clar. Vă mulțumesc! I was very indulgent to you, Mr. Metzler, but you did... Mulțumesc, domnule Metzler. Am fost indulgent cu timpul alocat dumneavoastră, dar ați vorbit mai puțin înainte. Domnul Bohar. Da, în ceea ce privește diversele întrebări care au fost adresate referitoare la valabilitatea cardului, cred că în prezentarea mea am subliniat cât se poate de clar că acest card va fi valabil pentru o perioadă de 10 ani și că este vorba de un sistem pe bază de voluntariat. Am încercat să îl concepem cât mai posibil. Nu există niciun chip integrat în acest card. Există o referire care este făcută pe platformele naționale de internet, unde toate informațiile, unde sunt stocate toate informațiile referitoare la deținătorul cardului. În ceea ce privește care sunt planurile noastre referitoare la caldul profesional și cum își va actualiza informațiile referitoare la sine deținătorul cardului, prima întrebare, noi uh, am aprobat uh, la adunarea generală conceptul acestui card profesional. Au fost 23 de state membre care au participat și Sigur, asta nu înseamnă că toate statele membre vor implementa acest card imediat. Ideea cardului profesional și planurile care au fost făcute este de a îi face mai mobil pe ingineri și acest lucru se uh, potrivește schemei unei populații europene active. Asta înseamnă că 28% își pot imagina că ar lucra într-o altă țară. Acesta este un instrument care le-ar putea permite să facă acest lucru mai rapid decât în prezent. Vorbim aici de la o perioadă de, de o de la 4 ani până la un an în această, pe această piață europeană unificată avem probleme uh, de uh, locuri de muncă ocupate de ingineri în Belgia, Elveția și în alte părți. Uh, sunt ingineri care lucrează în alte meserii decât cea pentru care se formaseră inițial. Așadar, cred că trebuie să facem ceva în această privință. Mai doresc să adaug o propoziție, dacă se poate. În ceea ce privește IMI, noi nu suntem împotriva acestui sistem și cred că sistemul nostru va fi compatibil cu sistemul de informare pentru piața internă. Pentru că nu sunt incluși aici uh, ingineri, cel puțin în prezent. Yes. Cred că noi, inginerii, vom putea veni cu o soluție inginerească în această privință. Vă mulțumesc încă o dată. Cred că cu aceasta putem încheia. Vom avea o reuniune a coordonatorilor. Îl invit pe Jürgen Teacher să sintetizeze în două minute și să sublinieze punctele cheie și voi da de asemenea și președinției cuvântul. Domnul Teacher, în primul rând. Jürgen? Thank you, Chairman. Uh, first of all, congratulations președinte. Felicitări tuturor vorbitorilor pentru prezentarea excelentă. Cred că prezentările excelente vom fi în legătură cu colegii de la uh, Autoritatea de Supraveghere în legătură cu perioada de retenție în momentul actual, dați-mi voie să recapitulez câteva puncte esențiale ale propunerii. Prima, primul lucru este că trebuie să recunoaștem uh, că există sisteme diferite în statele membre. Unele state au sistem dual de educație, altele pun accentul pe universități. Avem un număr limitat de pro- profesii pentru care există o armonizare a cerințelor de formare pentru altele nu. Însă după discuția de astăzi, uh, sunt sigur că va fi o dezbatere interesantă și importantă. Concluzia pentru mine este că achiul este destul de complex, însă nu știu dacă trebuie să avem o dezbatere complexă în legătură cu specializările medicale. Mm, există deja un sistem care funcționează bazat pe durata studiilor mi s-a pus întrebarea legată de asistentele poloneze. Uh, examinăm în momentul actual aceste lucruri, suntem în contact cu autoritățile poloneze, trebuie să primim, privim lucrurile din mai multe puncte de vedere. Există uh, unele lucruri care au fost convenite în momentul aderării Poloniei. Există anumite lucruri pe care le poți face printr-o directivă și altele care sunt specificate în tratatul de aderare. Dați-mi voie să revin acum, dacă nu, vom avea o armonizare a cerințelor de formare, cum vom uh, organiza mobilitatea în mod foarte practic. Voi pune accentul pe trei probleme, accentul parțial, care poate să devină un nou instrument practic. Pentru noi este foarte important uh, să știm dacă poți să uh, faci o solicitare de acces parțial sau um, soliciți uh, accesul de, de plin și autoritatea decide ce acces ți se acordă. În ceea ce privește cardul profesional, dați-mi voie să vă spun că și pentru noi este vorba de un instrument voluntar, așadar uh, am fost surprins că s-a întrebat dacă se poate comprim, complica cu un mecanism de alertă care este obligatoriu. Astfel s-ar pierde aspectul voluntar în legătură cu IMI funcționează în momentul actual. Uh, unii oameni uh, câteodată primesc răspunsuri în aceeași zi și același lucru în legătură cu cardul profesional și certificatele electronice. AMI este finanțat de către Uniunea Europeană, însă oferim statelor membre un instrument online care uh, poate răspunde la întrebarea domnului Metzler Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, uh, Jürgen. Am reușit să acoperim foarte multe teme și în uh, final, domnul Strogold, președintele grupului de lucru mm, în Consiliu. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte uh, succint. Mulțumesc raportorilor, raportoarei și Parlamentului pentru această dezbatere. Văd mulți colegi în sală care urmăresc dezbaterile dumneavoastră. Um, este foarte important pentru noi uh, să știm că Parlamentul lucrează, cu toții lucrăm pe acest dosar. Din partea Consiliului pot spune că lucrăm, vom lucra împreună cu Parlamentul pentru a găsi compromisuri flexibile în acest sens. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi uh, și pentru munca pe care o faceți. În final și nu în ultimul rând, uh, din nou uh, dăm cuvântul doamnei Verniu pentru a trage concluziile și pentru a ne reaminti de calendarul raportului său. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte succintă, dat fiind că timpul trece foarte rapid ca orice audiere complexă, uh, voi spune ce am, ce am spus uh, deja în, uh, la audierea în legătură cu piața internă, că complexitatea doar crește. Avem puncte de între, semne de întrebare, puncte de suspensie în legătură cu anumite teme. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit și care ne-au dat câteva date extrem de importante. Eu vă propun să uh, examinăm uh, în mod personal ceea ce s-a spus și să încercăm să uh, transmitem toate aceste date între noi. Uh, voi încerca în următoarele două săptămâni să organizez o reuniune.